Good morning, uh, dear colleagues. Good morning. Bună dimineața, stimați colegi. Vă rog să luați loc. Avem o agendă destul de încărcată pentru această dimineață. Ca atare, vă propun să începem întâlnirea Comisiei Libe Întâi vorbim despre activitatea Frontex în zona Mediteranei și l-am invitat pe domnul Raes Fernandez, director executiv la Frontex, să ne relateze despre activitatea operațională în această regiune. Și iar domnul Arias Fernandez cred că ne va informa și în legătură cu situația uh, actuală la frontierele externe. Vă mulțumesc pentru venirea dumneavoastră în comisia noastră și aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Mulțumesc pentru invitația adresată Frontex pentru a face această prezentare. Aș dori să încep prin a vă mulțumi tuturor pentru uh, decizia pe care ați luat-o ieri când s-a votat bugetul Frontex și sper ca și Comisia pentru Bugete să fie de acord cu abordarea dumneavoastră. Pentru că am asistat la dezbaterea de ieri cu ocazia prezentării făcute de doamna comisar Malmström. Știu că anumite întrebări au rămas fără răspuns, așa că aș începe prin a vă spune câteva cuvinte despre ce își propune Frontex să facă, despre cum funcționează și în felul acesta să începem acest scurt scurtă explicație. În ce privește zona Schengen, uh, uh, frontierele externe, odată cu constituirea zonei Schengen, au devenit uh, frontiere ale Uniunii Europene, comune și ca atare, toate statele membre au responsabilități în ce privește supravegherea respectivelor frontiere. Frontex trebuie să susțină statele membre în îndeplinirea acestei uh, sarcini în ce privește cooperarea supravegherii frontierelor externe și există operațiuni comune care se bazează pe principiul solidarității și cooperării voluntare. Probabil știți că Frontex nu dispune de un echipament tehnic uh, al său în ce privește nave și um, alte um, vehicule de verificare. Toate statele membre uh, au responsabilități din acest punct de vedere și există un control uh, din partea ă, statului membru ă, care ă, este proprietarul respectivelor echipamente și acest lucru este stabilit în regulamentul de lucru. Dar dacă în ce privește operațiunile maritime apar situații de risc, comanda controlului asupra situației este transferată Centrului de Salvare Națională ca atare, în felul acesta put, lucrăm. Toate operațiunile se desfășoară în baza unui plan operațional și se bazează pe o analiză de risc care este pregătită din timp. Operațiunile Frontex sunt finanțate din bugetul Frontex și noi uh, uh raportăm statului membru care au fost costurile diverselor uh, operațiuni. Poate că este uh, o prezentare foarte succintă, dar știu că um, dumneavoastră aveți o agendă încărcată astăzi. Oricum, uh, mulțumesc pentru prezența mea aici și adresez o invitație membrilor comisiei să vină la Varșovia să viziteze sediul nostru în legătură cu uh, prezentarea pe care mi-o propun. Vreau să vă furnizez câteva informații despre situația actuală în zona Mediteranei și uh, despre proiectele noastre pentru săptămânile și lunile următoare. La nivel european, în prima jumătate a anului 2014 a existat o creștere dramatică a încercărilor de trecere ilegală a frontierei în comparație cu anul trecut. La finele uh, lui iulie, um, de fapt, uh, numărul acestor încercări a fost de două ori și jumătate mai mari decât în anul trecut și peste uh, um, sută de uh, mii de detecții au existat, de detectări ale unor asemenea intenții într-un singur stat. Comparând cu situația din anul trecut, noi Uh, vom putea să furnizăm o statistică față de 2009, față de 2011. Dacă situația uh, uh, va continua în felul acesta, cred că numărul încercărilor de trecere frauduloasă a frontierei va depăși situația din 2011 dar uh, la, dacă la începutul anului uh, aceste încercări uh, ca număr au fost mai mici, pe parcurs au crescut spectaculos. Deci, la finele lui iulie există uh, o situație de criză în zona centrală a Mediteranei. Uh, Uh, pentru că au fost 87 de mii de uh, migranți uh, care au fost depistați uh, față de 15 mii în aceeași perioadă a anului trecut. În ce privește estul Mediteranei, migranții din, uh, spre Turcia și de asemenea încercări de intrare în Spania și uh, prin Marea Egee um, au sosit migranți. Acestea sunt uh, modurile de operare cele mai uh, comune cu care se confruntă cei care au responsabilități um, la frontieră, via ă, Grecia au ă, intrat migranți, cei mai mulți vin din Siria. Destinația nu este foarte clară, majoritatea încearcă să pătrundă în alte state ă, membre ale Uniunii Europene. Și în vestul Mediteranei a existat o creștere, mai ales în Spania, dar și în alte țări. În centrul Mediteranei, de asemenea, eh, există acest fenomen. Pe 26 august eh, au fost eh, detectate asemenea încercări în Calabria și nivelul lor a crescut. Peste 106.000 de asemenea încercări au fost detectate. Această creștere este îngrijorătoare Uh, pentru că uh, probabil că dacă uh, condițiile meteo vor fi bune până în octombrie ne vom confrunta în continuare cu acest fenomen. În ce privește naționalitatea migranților în comparație cu anul trecut, numărul sirienilor a crescut de la mai puțin de 6.000 până la 30.000. Ei pleacă din Libia și Turcia. Uh, ajung în Italia, uh, puțin uh, fac cereri de acordare de azil, majoritatea încearcă să ajungă în alte țări, în Germania, țările de jos sau în statele scandinave. Din Eritrea, de asemenea, au venit mulți migranți, majoritatea pleacă din uh, Libia, de obicei sunt uh, bărbați uh, singuri și încearcă să ajungă în Suedia, Germania, țările de jos. Încearcă să evite să fie amprentați în Italia pentru a nu risca să fie uh, trimiși înapoi în statul de proveniență. Din Mali, de asemenea, au uh, venit uh, solicitanți de azil uh, în uh, Italia. Deci s-ar putea să fie Italia până la urmă destinația finală pentru acești migranți. Vreau să vă ofer și o mai bună imagine a situației din Mediterana. Există zona italiană care este foarte expusă Aici uh, hartă cu Italia și Malta. Vedeți care este zona operațională a programului Mare Nostrum, uh, care implică și Malta și pe slide-ul următor aceste puncte verzi indică locul unde s-au produs cele mai multe incidente. Vedeți care este zona operațională în cadrul programului mare nostru. Va deveni și mai clar prin slide-ul următor în care încercăm să vă arătăm și de unde vin aceste embarcațiuni. Vedeți că aici este detectat și punctul de plecare. Majoritatea au plecat din Libia. Aici este o concentrare a punctelor verzi și după aceea locul unde s-a produs operațiunea de interceptare a embarcațiunilor și operațiunile de salvare. De asemenea, în apropiere de coasta Libiei. Dar au fost și embarcațiuni care au plecat din Egipt. Acestea sunt marcat, punctele marcate cu uh, roz și uh, se îndreaptă spre zona Siciliei. Aici veți uh, vedea deci punctele care sunt uh, roz, de asemenea din uh, spre Turcia sunt punctele portocalii. După cum am explicat deja, a existat o creștere a plecărilor din uh, toate țările care tradițional sunt uh, surse ale migrației, dar majoritatea au venit din Libia, aici că uh, procentajul a crescut până la 86%. Migranții care pleacă din Libia vin din Eritrea și din Siria, iar în ce privește Egiptul, migranții care pornesc de acolo provin din Siria aproape jumătate dintre ei și din Egipt 24%. Iar Migranții care provin din uh, Turcia sunt în principal sirieni și afgani un nou slide în ce privește migranții detectați în zona centrală a Mediteranei. Vedeți și aici că există sirieni, africani și eritreeni. De asemenea, provin din Tunisia, dar și din alte zone. Dar dincolo de aceste cifre trebuie să ținem minte de următoarele lucruri. Drumul celor care pleacă din Libia acum este mai scurt pentru că uh, am extins noi zona operațională de salvare astfel că interceptăm ambarcațiunile mai repede, pentru că dacă acești oameni uh, nu sunt salvați la timp, riscul pentru migranți crește. Ambarcațiunile sunt în stare proastă și ca atare riscul de accidente, naufragiu este mai mare. Migranții pornesc la drum atunci când există perioade scurte de uh, mare calmă pentru a profita de această situație. Deci, acesta ar fi prezentarea mea și vreau să vă spun că uh, majoritatea uh, navigatorilor uh, care au fost arestați prevenind, provenind din Libia erau, de fapt, de naționalitate tunisiană. Este vorba despre ambarcațiuni pescărești din Tunisia care sunt folosite pentru transportul migranților. Ajung în Libia și după aceea pleacă mai departe despre marea. Imaginile fotografice pe care le vedeți, vedeți că uh, există o uh, navă pescărească de 15 metri lungime pe care uh, erau încărcați peste 300 de migranți. Deci, Aici vedeți că după aceea, după ce oamenii au fost salvați, embarcațiunea este părăsită sunt uh, de altfel uh, embarcațiuni de lemn și uh, prețul lor este relativ mic în dolari americani. Dați-mi voi acum să vă spun câteva cuvinte despre activitățile curente în zona centrală a Mediteranei și proiectele noastre pentru perioada următoare. Frontex coordonează uh, operațiunile comune în Italia, Hermes în sudul uh, Siciliei și Eneas în Calabria. Este vorba despre 22 de state membre care participă la aceste operațiuni comune. Ambele operațiuni ar trebui să fie încheiate în septembrie, dar ținând seama de faptul că fluxul migrator rămâne foarte ridicat, noi am decis ca operațiunea Hermes să fie prelungită până la finele lunii noiembrie, dacă resursele eh, ne vor permite, pentru că necesită de fapt o creștere a finanțării, dar vom putea face acest lucru prin un transfer financiar de 3,2 milioane de euro din alte proiecte, dar după aceea bugetul Frontex va fi epuizat uh, în totalitate. Încă nu am primit vreo confirmare din partea autorităților italiene în legătură cu viitorul operațiunii Mare Nostrum, deci uh, nu știm dacă va continua când și cum. Dar ținând seama de acest scenariu posibil, programăm o nouă operațiune comună care se va numi Triton și uh, ne vom întâlni mâine la Roma pentru a discuta posibilitățile acestei noi operațiuni. După ce detaliile vor fi stabilite, vom comunica statelor membre uh, modul în care vor putea să se implice și vom vorbi despre posibilitatea de a transfera bani în, pe, pentru finanțarea acestei operațiuni. Dar ceea ce vreau să subliniez este că prima operațiune comună Triton nu va înlocui Mare Nostru va trebui să uh, cunoaștem întâi resursele financiare de care va dispune, iar zona operațională, noi operațiuni, va ocupa zonele operaționale uh, ale proiectelor Hermes și Eneas. Deci se vor uh, derula în respectivele sectoare. De aceea această operație uh, va fi apropiată de ceea ce își propunea Mare Nostru. Ne propunem uh, să solicităm resurse financiare uh, mai substanțiale. Costurile ar fi de 3 milioane de euro pe lună deci, pentru a încheia prezentarea mea, doamna președintă, lansând noua operațiune Triton, trebuie să spun că va depinde de două, doi factori disponibilitatea unor fonduri de urgență care să fie afectate pentru Triton și, în al doilea rând, disponibilitatea statelor membre să participe la acest proiect și să pună la dispoziție mijloace financiare. Mulțumesc uh, domnului Arias Fernandez pentru aceste informații detaliate. Stimați colegi, avem uh, multe înscrieri la cuvânt. Ca atare va trebui să închid lista după ce voi mai accepta cinci noi înscrieri. Deci asta înseamnă că fiecare va avea un minut și jumătate la dispoziție pentru intervenție. Pentru că altfel nu vom putea să ne respectăm agenda. Voi începe uh, prin a da citire uh, numelor. Tolmeier, Mrs. Wikström, Mrs. Keller, Mrs. Guillaume, Mr. Lopez Aguiar, Uh, Mr. Kirkos, uh, Mrs. Uh, Renaud Dallon, Mrs. Vergia, Mr. Hala Aho, uh, Mrs. Kienge, and Mrs. Gomez. Uh, and Mrs. Uh, I don't uh, see your name, Spinelli. Spinelli Mr. Mrs. Spinelli. And then I close now the list. Închei aici lista. Încă un nume da, în cazul acesta, fiecare intervenție va putea dispune doar de un minut, încă trei nume. Un minut pentru fiecare, să nu pierdem timp. Doamna Zipel, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Voi încerca să respect timpul. Vă sunt recunoscătoare pentru faptul că ați precizat competențele Frontex și competențele statelor membre. Dar în acest context uh, vreau să vă pun întrebarea mea în legătură cu solicitarea din partea Parlamentului ca uh, în intervențiile Frontex să fie respectate drepturile fundamentale. Cum se colaborează din acest punct de vedere cu statele membre? În ce măsură uh, angajații Frontex se pot impune dacă există o altă, un alt punct de vedere din partea statelor membre. Ați vorbit despre numărul mare al uh, refugiaților, al încercărilor de trecere ilegală a frontierei. Iar în ce privește aceste încercări de trecere ilegală a frontierei, există poate uh, un uh, procentaj mai mare din partea uh, anumitor state și cum se poate aprecia aici dacă este o încercare ilegală de trecerea frontierei sau una îndreptățită. Și după aceea, care este disponibilitatea statelor membre pentru a pune la dispoziție mai mult personal și uh, bani mai mulți pentru a face față acestor uh, obligații crescânde de protecție a frontierei, pentru că nu v-ați referit la asta și ieri s-a vorbit deja despre noul program Frontex Plus și despre uh, noile operațiuni sub altă denumire. Nu ne este încă limpede în ce măsură se uh, pot delimita inițiativele ale guvernului italian pe de o parte și ale Frontex și altor state pe de altă parte și ce ar putea să însemne contribuția Frontex aici. Mulțumesc, doamna Zipel. Doamna Olmar. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimate colegi, stimați colegi, am trei întrebări. Prima, ă, cât de mare este disponibilitatea de a colabora în statele care sunt mai grav afectate, Grecia, Italia. Deci disponibilitatea de colaborare cu Frontex. Există aici uh, o comunicare uh, prietenoasă, aș spune, sau există și rezerve în ce privește uh, împărtășirea anumitor informații. În al doilea rând, ce mijloace financiare uh, sunt puse la dispoziția operațiunilor Frontex de către statele membre afectate sau nu au fost făcute solicitări de acest gen și dacă da, atunci care ar fi motivele? Și în al treilea rând, M-ar interesa dacă uh, aveți informații cuprinzătoare în ce privește procedurile de înregistrare ale refugiaților, ale fugarilor. Există posibilitatea ca dumneavoastră să fiți pe deplin informat sau aici mai degrabă nu se dorește o colaborare cu Frontex de către statul membru din diverse motive. Și poate o ultimă întrebare în acest context. Este vorba despre uh, grupurile active în Marea uh, Mediterană. Există disponibilitate ca ele, care sunt echipe naționale, să colaboreze cu Frontex în ce privește pregătirea profesională. Mulțumesc, doamna Wikström. Thank you very much, Chair. Vă mulțumesc, domnule, doamnă președinte, bună dimineața, domnule director executiv. Prezentarea dumneavoastră a fost foarte interesantă. După cum știm cu toții, se tot discută despre Frontex în cadrul Parlamentului European. Și de multe ori am uh, văzut că regulamentul s-a schimbat și că Frontex a rămas una dintre principalele noastre preocupări. Aș vrea să știu acum când anume va fi disponibil pentru Parlamentul European planul operațional pentru Frontex Plus. Pentru că, bineînțeles, ne dorim să studiem garanțiile care pot fi oferite din perspectiva drepturilor fundamentale. Acum ne vorbiți despre o nouă operațiune, și anume Triton care este valoarea adăugată a schimbării acesteia a denumirii. S-a schimbat de asemenea și uh, planul operațional sau care anume va fi uh, diferența între noua operațiune Triton și cele uh, două operațiuni verzi, și anume Eneas și Hermes. De asemenea, știm că succesul sau succesul posibil al acestor operațiuni depinde, bineînțeles, de bunăvoința statelor membre. Tocmai de aceea vreau să vă întreb care sunt promisiunile și care este asistența de care beneficiați deja din partea statelor membre. În ce măsură statele membre sunt dispuse sau nu sunt dispuse să participe la operațiunile uh, Frontex? Doamna Geller. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc uh, pentru prezentarea dumneavoastră interesantă. Dar poate că ar fi mai uh, interesant uh, să vedem slide-urile, așa că vă rog frumos să ni le puneți la dispoziție. Sunt foarte interesantă, interesată de proiectul Triton pe care l-ați menționat. Înțeleg că această nouă operațiune are mai degrabă o dimensiune umanitară. Uh, mă, am înțeles corect lucrul acesta. Și tocmai de aceea vreau să vă întreb în ce măsură dumneavoastră, Frontex, vă puteți ocupa de operațiuni, opera, de operațiuni umanitare în contextul în care Frontex, știm cu toții, este o agenție care trebuie să uh, protejeze granițele externe. În ceea ce privește bugetul alocat acestei operațiuni, în ce măsură dispuneți de el deja sau în ce măsură vă așteptați să, fie să fiți sprijiniți de statele membre și care este susținerea pe care o așteptați din partea statelor membre? Echipament, bani sau ce? Bineînțeles că toate acestea nu vor salva uh, sau nu vor rezolva problemele oamenilor care încearcă să traverseze ilegal uh, Mediterana. Eu cred că viața acestor oameni poate fi într-adevăr salvată doar dacă găsim căi legale uh, care să le permite acestor migranți ilegali să intre într-o manieră legală pe teritoriul uh, uh, european. Prin urmare, avem nevoie de o soluție politică, o soluție juridică, mai degrabă decât alte soluții. Și încă o întrebare și anume liniile directoare Frontex pe care nu de mult le-am uh, le, -am, stabilit, aș vrea să știu în ce măsură sunt ele într-adevăr uh, implementate. Mulțumim, doamna Ghiom. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea pe care ați făcut-o. Cu privire la activitățile Frontex, bineînțeles, cunoaștem aceste operațiuni, cunoaștem maniera în care funcționează agenția dumneavoastră și știm importanța Frontex. Importanța Frontex. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați menționat câteva dintre efectele adverse ale operațiunilor pe care, le-ați, uh, pe care le desfășoară uh, Frontex. Vă mulțumim foarte mult pentru că ne-ați explicat că, iată, numărul de migranți crește, uh, Uh, și, de asemenea, uh, acest flux de migranți crește tocmai datorită faptului că, iată, operațiunile de salvare și căutare se uh, intensifică. Vreau să vă întreb în ce măsură deciziile acestea legate de noile operațiuni demarate de, de Frontex vor influența într-adevăr uh, activitățile și responsabilitățile Frontex în ceea ce privește protecția frontierelor externe. Domnul Lopez Aguilar. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și eu, la rândul meu, nu pot decât să fiu încântată de prezentarea făcută. Întrebarea mea se leagă de uh, confuzia sau de uh, lipsa de înțelegere pe care am observat-o în momentul în care se discută despre continuarea operațiunii Mare Nostrum și de asemenea despre potențialul uh, operațiunii Frontex Plus. La prezentarea comisarului de ieri ne-am dat seama că mulți dintre noi am fost induși în eroare de declarațiile făcute de unii dintre reprezentanții guvernului italian, care spuneau că Frontex Plus va înlocui nu doar, uh, nu, nu doar uh, sprijini, ci va înlocui pur și simplu Mare Nostrum. Și mi se pare că am, că am, uh, am înțeles greșit ce anume înseamnă Frontex Plus. Însă, mie mi se pare că traficanții de ființe umane știu mai bine decât noi ce anume înseamnă aceste operațiuni de salvare și cal- și uh, căutare. Și, și spun asta pentru că, iată, dumneavoastră ne ziceați că, din pricina acestor noi operațiuni, iată, uh, cei care conduc ilegal migranți în, peste Marea Mediterană uh, pun la dispoziția navelor mai puțin combustibil, dau migranților mai puțin hrană, mai puțin apă. Deci vreau să vă întreb în, cum anume s-a putut întâmpla ca, iată, acești oameni să știe mai bine decât noi ce anume face Frontex. Domnul Kirkos. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie să vă spun că noi uh, ar fi bine să verificăm din nou cum anume sunt uh, cheltuite fondurile Frontex. Din perspectiva greacă, nu pot decât să spun că situația se înrăutățește și chiar cu sprijinul uh, Frontex pe care l-am uh, solicitat, iată, situația nu se îmbun- îmbunătățește. Tocmai de aceea nu pot decât să mă întreb ce se întâmplă cu fondurile Frontex, în ce măsură pot fi ele suplimentate și în ce măsură pot uh, și vor fi dispuse statele membre să își suplimenteze asistența oferită Frontex. Și în ceea ce privește uh, Triton, ține această, această operațiune de Frontex Plus sau nu? Mare m a salvat uh, peste 100.000 de, de oameni, dar uh, astăzi uh, am aflat că peste 2 milioane de oameni au murit în Marea Mediterană încercând să ajungă în Uniunea Europeană. Dată fiind această dramă, e clar că statele din sudul Europei nu mai pot acționa singure. E nevoie de un răspuns concret din partea întregii Uniunii Europene. Tocmai de, doar așa putem evita drave, drame asemănătoare pe viitor. Frontex, Frontex Plus, Plus va fi creat, uh, sau Frontex Plus va fi creat pe viitor pentru a răspunde solicitărilor. Franța a declarat că va se va alătura acestui uh, proiect. Însă, în ceea ce privește finanțele Frontex Plus și, de asemenea, echipamentul pus la dispus, uh, dispoziția Frontex Plus, nu avem prea multe uh, detalii. Ce se va întâmpla pe viitor, odată ce misiunile de salvare vor fi efectuate? Mulți astăzi au spus că cheia operațiunii aceste, sau succesului acestui, acestei operațiuni este uh, implicarea tuturor statelor membre și uh, solidaritatea europeană. Dați-mi voie să vă întreb în ce măsură statele membre au fost de acord cu această operațiune și s-au uh, declarat dispuse să colaboreze. Doamna Vergia, vă mulțumesc, doamnă președinte. Și eu mi-aș dori ca prezentarea pe care am văzut-o astăzi să ne fie trimisă. Deci mi-aș dori să văd negru pe alb uh, cifrele despre care vorbea directorul executiv Frontex. Asta în primul rând. În al doilea rând, uh, eu consider că, printre altele, și obligațiile internaționale trebuie să fie uh, neapărat uh, uh, respectate. Știm cu toții că Mare Nostrum a fost demarată după drama de la Lampedusa din octombrie anul trecut. Se vorbește foarte mult de viețile salvate, sunt, sunt conștientă că multe vieți au fost uh, salvate, însă cifrele, bineînțeles, evoluează și aș vrea să fiu uh, conștientă de aceste evoluții și, de asemenea, știm cu toții că majoritatea migranților ilegali sunt uh, sirieni și cetățeni ai statului Eritrea. Mulți dintre aceștia au dreptul, ar putea solicita uh, azil în ce măsură cei care au ajuns deja în Europa au uh, cerut acest azil uh, sau nu? Ne-ați putea oferi mai multe detalii în acest sens? De asemenea, în uh, Franța se vorbește foarte mult despre maniera în care este utilizat bugetul Frontex. Aș, mi se pare că costurile Frontex Uh, cresc uh, permanent uh, și mi-aș dori să aflu în ce măsură aceste costuri sunt într-adevăr întemeiate sau nu. Eu cred că sunt întemeiate, dar aș vrea să, să primim mai multe date pe această temă. Văd că, în, în general, fondurile sunt insuficiente, dar aș vrea să aflu mai multe detalii. De asemenea, uh, Mare Nostrum, știm cu toții că textele europene sunt uh, blocate de un număr mare de state. Este vorba de statele cele mai afectate. Am văzut asta la Dublin 3 și eu nu pot să suport uh, ca în contextul acesta al salvării vieților să se vorbească despre bani. Eu cred că ar trebui să ne concentrăm pe salvarea vieților, în primul și în primul rând. Doamna Alaho, Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte. Se poate oare ca uh, creșterea numărului de operațiuni de căutare și salvare în Marea Mediterană să fie încurajat, practic, uh, creșterea fluxurilor migratorii și, prin urmare, creșterea numărului de tragedii maritime? La fel ca mulți alții, aș vrea să știu dacă operațiunile Frontex au sau nu de a face cu uh, protecția granițelor externe sau, sau uh, se transformă mai degrabă în operațiuni de salvare pe mare. Doamna Chienga. Eh, Grație, anch'io. Mulțumesc. Am și eu câteva întrebări. Până în acest moment am ascultat multe detalii tehnice, însă nu văd niciun mesaj politic pe termen lung pentru a avea o adevărată politică în domeniul imigrației și azilului până acum, Mare Nostrum uh, a avut o diferență și anume că s-a schimbat abordarea privitoare la respingeri și uh, acestea au devenit salvări. Au fost salvate persoanele din larg. De ce nu reușim în acest moment să uh, avem o schimbare culturală a abordării imigrației, schimbând și obiectivele? Întrebarea mea e următoarea Frontex, Frontex Plus sau Triton vor schimba obiectivele, vor deveni dintr-o simplă misiune de patrulare uh, o misiune care să țină mult mai mult cont de aspectul uman și altă întrebare, din ce motiv trebuie să fie doar Italia cea care decide în uh, legătură cu soarta a milioane de persoane și nu întreaga Uniune Europeană? Și ultima întrebare, care va fi implicarea organismelor care uh, apără drepturile umane? Mulțumesc! Mrs. Gomez. Doamna Gomez. Vă mulțumesc. Și eu cred că Uniunea Europeană pe ansamblu trebuie să se implice în aceste operațiuni. Vreau să vă întreb care sunt uh, resursele financiare, umane, tehnice și de asemenea legislative de care considerați că aveți nevoie pentru a uh, pune în aplicare uh, responsabilitățile pe care le aveți, uh, la care se adaugă, bineînțeles, și salvarea vieților umane. În Libia mai avem în continuare o operațiune uh, a Uniunii Europene de apărare a granițelor sau uh, de, de securizare a granițelor. În uh, ce măsură această operațiune va continua sau funcționează în momentul de față? Pentru că, iată, numărul de libieni care vin în Europa crește încet, încet. Um, avem din ce în ce mai mulți uh, libieni care încearcă să treacă ilegal. Nu, nu, migranții ilegali, ilegali nu vin doar din Eritrea, Eritrea, Somalia, etc. Doamna Spinelli. Intervenție fără microfon. Mulțumesc. În uh, cursul acestor zile și astăzi de la intervenient am ascultat uh, spunându-se că Mare Nostrum nu e considerat ca fiind un mare succes. Dar, de fapt, a permis să realizăm ceea ce nu face Frontex, adică să fie salvați uh, migranții. Știm acum că Frontex nu va fi înlocuit, că Mare nostru nu va fi înlocuită nici de către Frontex Plus, nici de către Triton, nici de către Hermes, nu va exista activitatea de căutare și salvare. Din asta trag două concluzii, că Italia e lăsată de una singură și, în al doilea rând, că nu va mai exista Mare nostru și din nou vor fi morți în Marea Mediterană. Întreb pe domnul Fernandez dacă e conștient că acestea sunt cele două concluzii logice și Există două articole din tratat și din Carta Drepturilor Fundamentale care sunt încălcate. Articolul numărul 80 al tratatului care solicită solidaritatea și partajarea responsabilităților, inclusiv financiare, între statele membre în caz de nevoie și articolul Cartei Drepturilor care interzice politica de respingeri în larg, deci în largul mării. Mulțumesc! Domnul Polieza. Președinte, telegraficamente per... Mulțumesc, doamna președinte. Telegrafic, întreb, care sunt competențele Frontex Plus? Ce funcții va avea operațiunea Triton? Mai ales cum au întrebat mulți alți, sau cum au anunțat mulți alți colegi. Vreau să întreb și eu ce se va întâmpla dacă Mare Nostrum nu se va prelungi, după cum a anunțat uh, ministrul Alfano în ultima perioadă. Mulțumesc. Uh, Mr. Corral. Grazie Presidente. E eh, anche io volevo chiedere... Domnul Corrao, mulțumesc. Vreau să întreb și eu relația între toate aceste misiuni, deci relația între Frontex Plus și Frontex, între Mare Nostrum și Triton, pentru că din nefericire pentru cei aflați la granițele Europei, uh, iată, se percepe faptul că sunt abandonați de către Europa. Eu sunt sicilian și în Sicilia zi de zi se trăiește această problemă. Cu toate sigle e o confuzie, că nu se mai înțelege nimic. Cine anume intervine concret? Și altceva, vreau să mă întreb dacă Frontex Plus va putea intra în ape internaționale sau va rămâne în apele teritoriale. În ce privește resursele Frontex, noi Știm că există 83 de milioane în buget, din care 32 pentru cheltuieli administrative. Credeți că astea sunt uh, resurse cheltuite adecvat sau ar fi mai bine să avem mai puține uh, cheltuieli administrative și mai multe cheltuieli operative? Și dacă sediul Frontex în Polonia, credeți că inclusiv din punct de vedere simbolic e corespunzător? N-ar fi mai bine ca sediul Frontex să se afle în Sicilia? pentru că oricum cazurile cele mai urgente sunt la Marea Mediterană. Thank you, Mr. Fox. Domnul Fos. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am și eu o întrebare. Dacă Triton va acționa mai aproape de zonele europene, vreau să vă întreb uh, ce se va întâmpla cu migranții ilegali. Migranții ilegali vor avea mai mult combustibil la dispoziție, mai multă apă, mai multă hrană sau uh, pur și simplu această decizie va fi luată doar pentru a scădea numărul de migranți ilegali. Ce se va întâmpla cu, uh, de asemenea cu ambarcațiunile? Acestea sunt lăsate în larg sau vor fi confiscate? Uh, asta a fost prima mea întrebare. În al doilea rând, vreau să vă întreb că mult, uh, uh, sau spuneați că majoritatea migrațiilor ilegale se îndreaptă spre state terțe în care încearcă să obțină azil. Uh, vreau să vă întreb, de fapt, ce se întâmplă cu refugiații sau migranții ilegali care ajung în Italia, dar nu solicită acolo azil politic. Doamna președinte, vă mulțumesc foarte, foarte mult, stimați colegi, ați uh, Ați fost foarte cuminți în dimineața aceasta. Domnule director executiv, este rândul dumneavoastră. Sper să puteți răspunde la cât mai multe întrebări cu putință. Mulțumesc și voi încerca să răspund tuturor întrebărilor, dar mă scuz de pe acum dacă nu reușesc. Voi începe cu întrebările anecdotice, dar dar poate risipim astfel unele confuzii. Frontex niciodată nu și am promutat numele niciunei alte operații, deci Frontex Plus e, duce, produce o confuzie pentru public și pentru domnile voastre, după cum am văzut astăzi și, și ieri la intervenția doamnei Malmström. Oricum, diferența între mare nostru și Triton e, practic, natura celor două operațiuni. Pe când Mare mi e clar, operațiunea de cercetare, căutare și salvare, Triton, se va concentra pe controlul frontierelor și administrarea acestora, deși e clar că salvarea vieților e o prioritate absolută și, de fapt, foarte des, uh, operațiunile de control de frontiere coordonate de agenție se transformă, practic, în operațiuni de căutare și salvare. Așa stau lucrurile în practică. După cum știam, va fi și mai apropiată de țărmurile UE, uh, acoperind uh, teritoriile actualmente patrulate de Eneas și Hermes, plus uh, e vorba și de tipul de material cu care lucrează grănicerii. În mod normal, vasele de coastă normale nu pot transporta atâția migranți care, eh, cât se află în aceste bărci, în aceste embarcațiuni. Deci nu pot eh, găzdui sau nu pot ambarca 300 de oameni. Asta se poate face de către o embarcațiune militară, nu de către o embarcațiune normală de patrulare a eh, granicerilor. Uh, că despre drepturile fundamentale și obligații, obligația de respectare a acestora și respectarea noilor regulamente privitoare la operațiunile maritime coordonate de Frontex. Uh, aceasta figurează în planul operațional și, în, și uh, evaluarea respectării acestor uh, drepturi fundamentale se face de către Ofițerul Frontex pentru drepturile fundamentale, după cum știți, e un funcționar independent, nu răspunde nici față de mine, nici față de directorul executiv, ci în fața uh, Consiliului de Administrație al Frontex, deci această persoană monitorizează respectarea drepturilor fundamentale, inclusiv la pregătirea planurilor operaționale uh, pentru activitățile noastre curente. Pentru că mulți dintre dumneavoastră nu ați putut uh, vedea așa cum se cuvine imaginile pe care vi le-am prezentat. Sigur, le vom uh, printa și vi le vom distribui. E vorba de numere, de persoane, naționalitatea, țele de origine, toate acestea le veți vedea. Uh, deci nu voi repeta acum toate aceste informații. Acum, cum să facem diferența dintre refugiați și migranți ilegali? Unicul mod de a o face, și nu e sigur 100%, e verificarea sistematică și completă imediat după sosirea migranților pe teritoriul european. Așa încercăm noi să identificăm pe cei care au nevoie de protecție internațională și, pe altă parte, pe cei care, în principiu, n-ar avea dreptul la o asemenea protecție. În orice caz, asta este la latitudinea autorităților naționale, deci Frontex nu are un rol de jucat aici. Ce face Frontex? prin uh, experții săi este să ajute autoritățile naționale să identifice pe acei migranți. Însă după, după ce ei fac cerere de azil sau după ce sunt identificați, uh, e rolul sau e treaba autorităților naționale competente uh, să analizeze cererile de azil și să le dea curs. Deci noi nu, nici măcar nu știm uh, care e numărul de cereri de azil dintre persoanele care li se acordă statutul de refugiat după ce se fac cererile de azil. Cât despre resursele financiare sau contribuțiile financiare ale statelor membre, care se află în prima linie a acestor fluxuri de migrație, contribuția la bugetul Frontex se face prin bugetul european sau de la bugetul european. la care contribuiesc uh, toate statele membre în conformitate cu regulile stabilite. Deci nu există uh, diferențe între contribuțiile financiare depinzând de poziția pe harta statelor membre, mai la nord sau mai la sud. Încă nu știm câte state membre vor dori să participe la Triton după cum am spus, alineauri, după ce convenim detaliile cu autoritățile italiene, probabil că săptămâna viitoare vom face un apel la adresa statelor membre pentru contribuții și apoi vom ști exact câte anume și în ce măsură vor dori să participe. Totuși, ținând cont de gradul înalt de participare în cele două operațiuni în curs, eu sunt convins că vom primi răspunsuri pozitive pentru a lansa operațiunea, așa cum o planificăm la ora actuală. După cum am spus, în operațiunea comună Hermes sunt 16 state membre implicate și în Eneas 18 state membre. Statele membre menționate de unii dintre noastre, Grecia, Spania, Italia, participă la toate aceste operațiuni. Deci la operațiunea din Italia și Grecia și Spania participă Italia, de asemenea, bineînțeles, e gazda operații, a operațiunilor, deci uh, participă de asemenea și la operațiunile efectuate în uh, Grecia sau Spania. Poate e bine să repet faptul că salvarea de vieți este o prioritate absolută. Însă operațiunile coordonate de Frontex se concentrează în principal pe administrarea, managementul frontierelor și uh, contribuie și la um, activități desfășurate de autoritățile naționale. Altă întrebare. Cum primesc traficanții informații despre operațiuni și cum e posibil să se infiltreze în aceste operațiuni. Păi, traficanții sunt infractori, fac parte din rețele de infractori și au mijloacele lor de a obține aceste informații, pe de altă parte mare nostru. Și zona în care se desfășoară a fost reflectată foarte mult în mass media, deci nu uh, sunt informații secrete, n-a fost greu ca traficanții să obțină aceste informații fac legătura cu o altă întrebare. Am uh, spus adineauri că e clar că numărul de migranți a crescut foarte mult odată cu lansarea Mare Nostrum. Nu spun că a fost un, uh, un uh, factor care a impulsionat Uh, aceste sosiri, dar sigur că traficanții au profitat de proximitatea acestei operațiuni de coasta libiană ca, pe de-o parte, să ducă mai mulți oameni pe mare, sperând că vor fi salvați uh, rapid și uh, asta însemna și o scădere a costurilor pentru ei, pentru că înseamnă că cumpără mai puțin carburant, mai puțină mâncare, mai puțină apă potabilă pentru aceste embarcațiuni. Asta înseamnă și un risc sporit pentru migranți, desigur. despre partajarea poverii nu pot eu să răspund, mi-e teamă. Migranții după ce sosesc în Italia sau în alte state membre, s-a spus, ar trebui, mă rog, distribuiți sau transferați în alte state membre, dar asta e o decizie politică pe care nu pot eu să o iau sau să comentez asupra ei. Susținem statele membre în primirea migranților atunci când ei sosesc pe țărmurile europene, dar ce se întâmplă ulterior nu putem noi hotărâ, nu avem niciun rol de jucat aici, deci nu putem face niciun comentariu. În legătură cu Libia, da, știți foarte bine că situația de acolo se răutățește pe zi ce trece. Deci nu se mai efectuează niciun fel de control al frontierelor situația e foarte, foarte negativă. Misiunea Obama în Libia, condusă de Serviciul European de Acțiune Externă, s-a întors în Italia și Malta din cauza situației de securitate sau de insecuritate, mai precis, din Tripoli, ei au trebuit să se întoarcă în Uniunea Europeană. Deci, din nefericire, până acum, misiunea aceasta e Obama nu ne, nu ne poate ajuta prea mult nici în ceea ce privește administrarea fluxurilor migratorii. Da, din cele 38 de milioane se, sunt alocați prea mulți bani pentru administrație, da, însă să nu uităm că um, cu acești bani, se, din acești bani se plătesc salariile, computerele, Uh, echipamentul de birou al oamenilor care pregătesc operațiunile. Deci fără acești bani n-am putea să lansăm operațiunile. N-am putea să uh, pregătim formarea, să facem analize de risc. Deci, haideți să dăm puțin deoparte conotația negativă a cuvântului administrativ, pentru că banii aceștia ajută și ei la uh, operațiunile de la fața locului. După cum am spus, nu, pot, nu știu, nu vă pot oferi un răspuns în legătură cu ce se întâmplă cu aceste cereri de azil. Asta, se, asta, asta e valabil și pentru situația legală a migranților care nu primesc statut de refugiat, pentru că eh, legile diferă de la stat la stat. Nu știu, unii primesc poate o, un permis de ședere umanitar sau temporar, dar eh, de, e de apanajul statelor membre să decizia asta. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Arias Fernandez, pentru răspunsurile detaliate. Vă mulțumesc că ați sosit uh, aici în fața noastră și trec imediat la punctul următor, pentru că uh, avem o întârziere de 15 minute. E vorba de Task Force pentru Marea Mediterană, o urmare a reuniunii noastre din 22 iulie, unde am discutat uh, pe 22-23 iulie am discutat documentul de lucru al Comisiei pentru ce privește activitatea acestei, uh, acestui grup în Mediterană. Uh, s-au pus multe întrebări uh, de către membrii Parlamentului la care Comisia Europeană nu a putut răspunde și directorul general de la DG Home, de la Comisia Europeană, s-a oferit foarte amabil să revină în fața noastră pentru a discuta din nou aceste chestiuni îi mulțumim uh, că a sosit din nou alături de noi și după ce vă pregătiți, vă voi da imediat cuvântul. Unii membri au vorbit de nevoia unor soluții integrate, lupta împotriva traficului, uh, cooperarea cu țările de origine, așadar ne interesează foarte mult să vedem ce aveți, de, uh, ce aveți să ne comunicați și cu asta vă dau cuvântul. Uh, uh, Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președintă. Bună dimineața tuturor, stimați eurodeputați. Pentru mine este o plăcere să revin în mijlocul dumneavoastră. Am sentimentul că atunci când am promis să mă întorc, să răspund la o serie întreagă de întrebări pe care mi le-ați spus când am discutat raportul privind acest task force. Nu știați că o veți asculta și pe doamna Malmström și pe domnul uh, Hilarias uh, înainte de venirea mea. Deci, uh, s-ar putea întâmpla să fi primit răspuns deja, uh, răspunsul la întrebările care vă preocupau. Oricum, însă, um, probabil că ne vom mai întâlni și pe viitor. Cred că s-a subliniat uh, suficient că în timpul vacanței de vară, situația în ce privește refugiații și uh, marile îngrijorări, provocări pe plan uh, mondial um, s-au agravat. Dacă ne gândim la ceea ce se întâmplă în Ucraina, dar și cu uh, jihadiștii statului islamic din Siria, din Irak, din Palestina, din Libia, chiar într-o oarecare măsură, Înțelegem uh, și că raportul acestui task force care a fost elaborat în luna mai anul curent uh, pare a fi deja în mare măsură depășit și una din chestiunile pe care le-am uh, învățat în cele trei luni uh, de când mă aflu de uh, DigiHome este că nu există soluții magice. Și în același timp, și probabil că uh, un lucru care uh, va fi o preocupare și pe viitorul comisar în acest domeniu va trebui să încercăm să uh, medităm mai intens asupra politicii de migrație decât am făcut-o până acum. Va trebui să găsim soluții comune uh, pe plan european. Va fi o provocare importantă pentru uh, comisarul competent și va trebui să avem o gândire comună a statelor membre în colaborare cu Uniunea Europeană în legătură cu modul în care vom putea face acestor fluxuri migraționale. Pentru că eu sunt sigur că probabil spre finele acestui an ne vom confrunta cu cifre care vor fi cel puțin la fel de ridicate ca în perioada primăverii arabe. Situația solicitărilor de azil în toate statele membre uh, va fi din ce în ce mai dificilă. Și din acest punct de vedere, cred că efortul de a-i aduce la oaltă pe reprezentanții statelor membre, pe reprezentanții organismelor europene, Parlamentul, Comisia, Consiliul, vor constitui uh, o uh, sarcină prioritară. Am avut mii de persoane care au uh, ajuns în Italia, nou veniți, am uh, ascultat câteva din întrebările pe care le-ați spus dumneavoastră și un coleg a făcut o observație spunând că este foarte greu să faci o analiză a cifrelor, numărul lui noilor sosiți, uh, pentru că, într-adevăr, există aici diverse statistici, criterii diferite care uh, stau la baza acestor statistici, ceea ce nu îți oferă neapărat o imagine de ansamblu. Dar Frontex, dar și guvernul italian au spus că la finele lunii august, cred că a fost vorba despre 110.000 uh, de refugiați uh, prin uh, zona centrală mediteraneană care au sosit în anul acesta, mult mai mulți decât în anul trecut. Există o mare presiune din partea solicitanților de azil. Există, din acest punct de vedere, o presiune care se creează în diversele statele membre. Pentru a vă da câteva cifre, am avut peste 20.000 de solicitări de azil în Italia, 75 eh, de, în Germania, în eh, Franța, eh, număr destul de mare, peste 30 de mii. Deci acestea sunt cifre pe care ni le pune la dispoziție Eurostat la finele lunii august și Probabil că numărul acestor solicitări se va afla în creștere în lunile următoare. Există o presiune asupra zonei uh, de est a Mediteranei. Au existat 18.000 de solicitări în iulie 2014 și asta înseamnă uh, o uh, cifră dublă față de cifrele cu care eram obișnuiți. Toate acestea sunt rezultatul uh, unor regiuni tulburi din uh, uh, lumea largă și noi trebuie să găsim un răspuns umanitar care să fie cel corect și echitabil. Iar în legătură cu aceste cifre îngrijorătoare, există din partea înaltului comisariat ONU uh, cifre legate de numărul uh, persoanelor dispărute sau decedate în apele Mediteranei în 2011. Era vorba de puțin peste 2000 de persoane în 2012, 500 de persoane 2013 600 de persoane și până la finele lui iulie anul curent 1500 de persoane dispărute sau uh, înnecate în apele Mediteranei. Deci aceasta este situația generală și uh, antevorbitorul meu uh, v-a spus în ce măsură traficanții de persoane exploatează uh, dorința oamenilor de a uh, traversa Mediterana, uh, se folosesc embarcațiuni care sunt din ce în ce mai puțin sigure de fapt. Noi nu putem rezolva această problemă doar prin organizarea unor operațiuni Frontex de tipul Mare Nostra sau altele. Uh, este uh, nevoie despre o abordare mult mai amplă, una care să se concentreze în principal pe situația din statele de origine și statele de tranzit. Și aș vrea să spun câteva cuvinte și despre asta. Sigur că despre abordarea uh, existentă până acum, sigur că ați discutat cu domnul Hilarias în ce privește Mediterana, dar mai există și situația generală despre uh, modul în care statele membre înțeleg să colaboreze pentru ca fluxurile migratoare să beneficieze de o protecție umanitară în interiorul Uniunii Europene. Trebuie să ne concentrăm pe toate aceste aspecte. Cred că am progresat într-o oarecare măsură în ce privește gândirea în comun, acționarea în comun, în ultimii ani și o serie întreagă de acțiuni în ce privește reformarea modului de acțiune și crearea de capacități în țările de uh, sosire se produc. Uh, încercăm să colaborăm și cu statele africane uh, iar reuniunea la nivel înalt Uniunea Europeană Africa din aprilie anul curent în ce privește uh, inclusiv refugiații din Africa a dus la rezultate pozitive în ce privește rutele uh, fluxurilor migratoare din Africa. Am creat parteneriate cu Marocul, cu Tunisia, care oferă un uh, bun cadru de acțiune pentru cooperarea noastră și Cred că vom putea să uh, stimulăm parteneriatul cu Marocul în ce privește mobilitatea persoanelor, conferindu-i mai multă substanță. Uh, și sperăm că vom semna un acord și cu Iordania și sperăm să putem lansa un dialog în ce privește mobilitatea și migrația cu Egiptul. Domnul Hilarias a spus că Libia rămâne în clipa de față cea mai mare provocare. 92% aceasta este o estimare a Frontex a migranților uh, ilegali uh, care uh, ajung prin uh, Mediterana Centrală pleacă din Libia și uh, în clipa de față nu avem soluții eficiente pentru a crea mediul adecvat pentru dialogul cu Libia. Dezvoltăm programe regionale de protecție, dintre care unele urmează să fie prelungite, există un element puternic în ce privește crearea de capacități uh, de găzduire uh, pe termen lung în statele de tranzit și uh, încercăm de asemenea să abordăm problema acordării de azil într-o formă îmbunătățită. Dar cred că principala preocupare este că anumite state ne spun, voi europenii ne vorbiți atât de mult despre migrație pentru că voi încercați să împiedicați pe oameni să vină în Europa. Și voi nu realizați că, de fapt, și noi ne confruntăm cu asemenea uh, preocupări uh, de uh, uh, migrație. Și, dacă, și doamna Malmström probabil v-a spus cât de mare este numărul de refugiați în state din nordul Africii. În realitate, de fapt, cifra despre care vorbesc eu este destul de mică în comparație cu uh, soarta teibilă uh, pe care mulți refugiați uh, o au acum în statele din sudul Mediteranei. Deci încercăm să elaborăm și un plan de acțiune pentru combaterea traficului și uh, vom colabora cu viitorul comisar în acest sens. Noi ne-am pregătit și vom încerca să colaborăm și cu președinția italiană pentru a uh, consolida rețeaua ofițerilor de legătură din zona Mediteranei și nordul Africii și iar acest lucru de asemenea a fost menționat de un uh, număr de eurodeputați, încercăm să analizăm situația uh, celor care sunt uh, implicați în Uniunea Europeană, pentru că este datoria statelor membre să se implice aici. Dar Cred că statele membre sunt conștiente și de ceea ce se întâmplă în afara Uniunii Europene și este important ca ele să colaboreze mai bine între ele în aceste chestiuni decât uh, prin ceea ce fiecare stat membru în parte încearcă să facă individual. Iar acea platformă anuală de redistribuire a refugiaților de asemenea merită să fie discutată. Poate că știți mai bine decât mine care sunt instrumentele prin care controlăm migrația ă, legală și din acest punct de vedere trebuie să colaborăm, există studii din acest punct de vedere. Avem un instrumentar de care dispunem, este sistemul de azil european, pilonul 2. Avem Dublinul ne place sau nu, dar uh, aceasta este situația actuală legală în clipa de față. Trebuie să facem o evaluare a modului în care funcționează acest instrumentar și sigur că putem solicita și o asistență de urgență, colaborăm cu EASO, și sigur că putem să căutăm noi locuri uh, în care să fie uh, primiți solicitanții de azil și, sigur, există sistemul de control la graniță. Dar trebuie să fie foarte clar pentru toată lumea că nu uh, putem până la urmă să rezolvăm cu resursele de care dispunem în clipa de față această povară. Și domnul Hilarian s-a vorbit despre încercările de uh, consolidare a unor programe. Sperăm ca statele membre să se angajeze, să suplimenteze resursele uh, resursele umane și resursele materiale care operează în acest domeniu, dar întotdeauna aceasta este o responsabilitate a statelor membre, pentru că nu avem pe plan comunitar și probabil că vom discuta asta în următoarele luni și următorii ani, nu există un sistem comunitar care să poată fi impus. Deci, sigur că uh, trebuie să vedem cum uh, uh, putem să facem trimitere la anumite articole de lege în ce privește acțiunea de salvare a oamenilor. Doamnă președintă, vă mulțumesc foarte mult pentru ocazia pe care mi-ați dat-o să intervin. Mulțumesc foarte mult, domnule Ruite, pentru cele expuse. Și în clipa de față avem cinci colegi care doresc să intervină, șase, între timp s-a înscris și doamna Vergia. În cazul acesta, doamna Zipel, pentru început. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Vreau să mărturisesc că după această prezentare sunt puțin nedumerită în principiu, ă, atunci când analizăm problema refugiaților, sigur că ne dorim în primul rând în situația concretă să salvăm oamenii, dar trebuie să vedem și ce putem face în statele de origine pentru a combate fenomenul. Dar mă întreb ce înseamnă asta în situația internațională actuală. Ce facem cu țări de proveniență ca Siria și Irakul? Pentru că aici, în mod evident, nu avem niciun fel de posibilitate de a împiedica faptul că milioane de oameni sunt nevoiți să fugă din zona de conflict. Iar, de asemenea, în ce privește țările de tranzit, mă întreb, ce înseamnă asta? Refugiații din Siria și Irak ar trebui să rămână în Iordania fără ca noi să ne putem implica. Eu cred că um, trebuie să punem uh, până la urmă mai mult accentul pe statele membre pentru că um, noi nu trebuie să ne gândim că primim cu brațele deschise oameni doar atunci când ei ne ajută să câștigăm mai mulți bani și în același timp să ne închidem porțile în fața lor atunci când ei sunt într-o situație disperată. Deci trebuie să ne întrebăm uh, ce, de ce mijloace dispunem, dispuneți dumneavoastră în colaborare cu Comisia pentru a exercita o presiune asupra statelor membre pentru ca ei în situația actuală să își asume responsabilități pentru a pune la dispoziție bani și resurse umane pentru a salva uh, acești oameni și pentru a analiza cine ar avea dreptul să beneficieze de acordarea de azil, pentru că astfel să acționăm în spirit umanitar, și pentru a nu-i lăsa pe acești oameni uh, să rămână într-o situație dificilă. Mulțumesc, doamna Wikström. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, și vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule Rute. Și trebuie să spun că apreciez modul uh, foarte umanist în care dumneavoastră abordați această problemă. Da, este foarte adevărat că uh, lumea a luat foc și uh, acest foc se apropie de granițele noastre și apreciez modul în care dumneavoastră insistați asupra ideii că statele membre acum trebuie să pună pe agenda națională și dreptul de acordare de azil și să contribuie la găsirea unei soluții europene pentru aceste fluxuri de migratori care înseamnă sute de mii de persoane care caută protecție. Pentru că toate statele membre s-au angajat să acționeze în baza acestor principii. Domnul Arias Fernandez în declarația sa de astăzi a spus că în Libia situația de la uh, rău s-a agravat spre uh, cumplit, pentru că aici uh, ne paște o nouă catastrofă și 92 de persoane care aleg calea refugiului uh, prin Mediterana provin din Libia. Deci uh, ce tip de cooperare ar putea avea misiunea dumneavoastră în ce privește fluxul migrator, pentru că este o chestiune esențială um, care mă preocupă și în legătură cu care aștept un răspuns. Și dincolo de asta, nu pot să spun decât continuați buna dumneavoastră activitate ca și până acum. Doamna Keller, mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Vă mulțumim pentru uh, explicațiile pe care ni le-ați dat, chiar dacă ele sunt ușor superflue, pentru că majoritatea dintre noi suntem familiarizați cu acest subiect. Prin urmare, nu aveam nevoie de, de informații generale, ci de detalii cât se poate de concrete. Nu are sens să discutăm despre problematicile pe care le discutăm de ani și ani de zile, ci avem nevoie de niște detalii concrete și planuri uh, de viitor cât se poate de concrete. Am înțeles că Uh, acest task force va face multe pe viitor, multe dintre lucrurile stabilite în trecut de altfel. Prin urmare, pentru mine situația este neclară în, în absența acestor detalii cât se poate de concrete și aș vrea să ne dați niște informații cât se poate de concrete. De exemplu, sunt de acord cu cele spuse de doamna Sipel cu privire la problemele cu care ne confruntăm în statele de origine. Aceste probleme nu vor dispărea odată ce vom uh, dezmembra anumite rețele de trafic de ființe umane. Uh, avem acolo, în statele de origine, probleme cât se poate de concrete, cât se poate de grave, la care avem nevoie de răspunsuri. Și tocmai de aceea eu aș vrea să aflu de la dumneavoastră cum anume co- cooperăm noi, Uniunea Europeană, cu statele terțe. Ce bani sunt, oferite acestor, uh, sunt oferiți acestor state? Nu am aflat niciodată niciun fel de informație despre acest acest subiect. Dacă e ca Parlamentul European să uh, fie bine informat, atunci Parlamentul European are nevoie de informații concrete cu privire la banii care sunt furnizați statelor uh, terțe, statelor de origine pentru uh, supravegherea Uh, frontierelor, etc. Vorbim aici despre, uh, despre Iordania, despre Libia, despre Irak, etc. Uh, aș vrea să primim astfel de informații concrete în următoarele zile, dacă se poate, pentru că avem nevoie de informațiile acestea. A doua întrebare, cele 30 de milioane de euro care au fost oferite Italiei, uh, Aș vrea să știu pentru ce anume au fost folosite. Italia va mai primi de asemenea uh, bani pe viitor, uh, câți bani a solicitat Italia și care este linia bugetară care va fi folosită pentru uh, acordarea acestei finanțări Italiei. Deci vreau să aflu dacă Italia a cerut finanțare suplimentară pentru continuarea Mare Nostrum. Vorbeați de asemenea despre trafic. Cum anume veți combate traficul? Care sunt pașii concreți pe care îi aveți în vedere și care sunt tipurile de colaborări pe această temă pe care le aveți uh, cu statele terțe. Uh, vorbeați de asemenea despre, despre Dublin, despre căile legale de migrare. Ei bine, în ce măsură vă axați pe crearea acestor căi legale de uh, Uh, de migrare, pentru că avem nevoie de aceste căi legale. Cum anume le veți crea, cum anume le veți transforma în realitate? Nici măcar un, un studiu de fezabilitate nu a fost uh, demarat în ultimii cinci ani, în ciuda faptului că acest studiu de fezabilitate ar fi necesar. Și încă ceva. Cu toții suntem conștienți de uh, discuția generală, dar avem nevoie și de detalii concrete. Vă mulțumesc. Doamna Gomez, vă mulțumesc de patru ani de zile uh, sunt uh, raportorul oficial asupra Libiei a Parlamentului European. Am tot vizitat Libia în acești ultimi ani și am tot spus că situația de acolo se va deteriora și consider că această situație se datorează practic statelor membre. Uh, de ce spun asta? Pentru că după ce au sprijinit practic um, Uh, eliminarea regimului uh, internațional, statele membre au uh, revenit la pol- politica inițială, politică pe care o aveau înainte de căderea regimului. Uniunea Europeană în continuare vinde arme libienilor și aceste acțiuni nu pot decât să ducă la înrăutățirea situației politice de acolo. Până acum, migranții care veneau din uh, Libia nu erau cetățenii libieni, dar cetățenii libieni vor deveni din ce în ce mai numeroși în rândul migranților ilegali pe viitor. Și asta se datorează politicii Uniunii Europene. Dar nu putem să oprim acest flux migratoriu, pentru că știți prea bine, există situații de criză în uh, Eritrea, Somalia, Irak, etc. Iar politica noastră europeană nu va fi, uh, în cazul în care nu se va schimba, nu va Uh, fi un răspuns la această situație, ci din potrivă îl, o va agrava. Prin urmare, avem nevoie de acțiuni comune. Și vreau să vă întreb ce anume face Comisia pentru a presa statele membre pentru a le băga autorităților naționale în cap faptul că, iată, avem nevoie de eforturi comune, într-adevăr și că avem nevoie de acțiuni nu doar în statele uh, prime de destinație, ci în, la nivel european. Doamna Spinelli. Dunque, due punti e, eh, e, eh, soltanto. Am doar două puncte. S-a repetat de mai multe ori eh, azi, ieri, inclusiv de doamna comisar Malmström, ideea că misiunea mare nostru m-a dus la uh, mai multe fluxuri migratorii. mai ales uh, îndreptându-se spre coastele Italiei. Eu opinie care e răspândită mai ales de guvern, eu vă rog să ascultați și opinia multor asociații italiene, cum e uh, Asociația Italiană pentru Studii Juridice, conform căreia această afirmație privitoare la faptul că au, a crescut imigrația din cauza Mare Nostrum e doar un pretext pentru a ucide pur și simplu misiunea Mare Nostrum. E adevărat că sunt mai mulți fugari, dar știm cu toții că asta e din cauza crizelor în creștere, războaielor. Știm care e situația catastrofală a faptului că în Libia pur și simplu nu mai există un stat. Aș dori și eu să știu înspre ce proiecte se îndreaptă fondurile italiene, pentru că guvernul dorește să uh, termine misiunea Mare Nostrum. Solicit și eu ca și Comisia să ceară statelor membre să se angajeze și să dea dovadă de solidaritate, solidaritate care momentan nu există nici în legătură cu aceste reașezări, resettlement. Și Task Force vorbește de succese, însă în realitate avem în toată Uniunea Europeană 15.000 de situații de re settlement din aproximativ 300.000 de cereri de azil din partea refugiaților. Mulțumesc! Ia? Doamna Vergia. S-au spus uh, multe lucruri, uh, unele dintre ele ușor contradictorii, însă vă mulțumesc pentru precizia răspunsurilor pe care ni le-ați dat și pentru realismul de care ați încercat să dați dovadă. Ne-ați oferit uh, foarte multe cifre și eu consider că cifrele trebuie să fie tratate cu prudență. Noastră ați făcut uh, comparații între ceea ce s-a întâmplat în anul acesta și ceea ce s-a întâmplat în 2011 și dați-mi voie să vă spun că exemplele acestea sunt uh, greșite. Toată lumea știe ce se întâmplă pe plan internațional. Știți, uh, știm cu toții că situația la nivel internațional este una incendiară. În uh, 2011, zeci de mii de libieni trebuiau să intre, să ajungă în Uniunea Europeană. Au ajuns, dar s-au și întors. Deci, iată, cred că datele acestea statistice trebuie să fie tratate cu mare prudență și trebuie să avem o o atitudine sau, sau o mentalitate, o percepere internațională, pentru că până la urmă, dacă e să comparăm situația la nivel internațional, atunci ne-am dat seama că până la urmă puține fluxuri, puțini migranți interna, uh, ilegali ajung într-adevăr la nivel uh, în Uniunea Europeană. Și tocmai de aceea trebuie să găsim un răspuns european pentru aceste probleme globale cu care ne confruntăm. Statele membre trebuie să fie convinse să depășească contradicțiile care există la nivel național. În ceea ce privește cooperarea cu statele din zonă, m-am uitat la ce se întâmplă în Maroc, în Tunisia și dați-mi voie să vă spun că sunt de părere, părere că situația este una incendiară de asemenea. Trebuie să ne uităm doar la ceea ce s-a întâmplat acum 10 zile la uh, Tanger. Tocmai de aceea consider că trebuie să fim precauți și în ceea ce privește aceste cooperări. Uh, Uh, de asemenea, trebuie să ținem cont de faptul că uh, liderii acestor rețele de trafic cu, uh, de ființe umane sunt foarte capabili să se adapteze, să se adapteze situațiilor noi sau noutăților. Prin urmare, sunt tare, sunt de părere că acești uh, acești uh, criminali vor reuși să folosească căile legale, eventual deschise de către Uniunea Europeană pentru migrație. Deci trebuie să, să ne gândim și la asta. Doamna Chilici. Mulțumesc. Uh, mulțumesc, doamna președinte. Nu am putut să intervin din aur, însă vreau să foarte succint, referindu-mă la tema imigrației, să spun că afectează foarte mult Sicilia, de unde vin eu. Din păcate, acolo continuă debarcările. Peste aproximativ o lună se va comemora accidentul din Lampedusa, unde au murit atâți copii și, din păcate, continuă să moară. Și vreau să vă atrag atenția tocmai asupra aspectul minorilor, aspectului minorilor, pentru că știm că printre migranți sunt, din păcate, foarte mulți minori neînsoțiți, cel mai adesea. Pentru că, din păcate, părinților pierd chiar largul coastelor noastre. Deci, Sicilia, primește, îi găzduiește pe acești copii, ajută inclusiv la nivel instituțional, dar și prin activități de voluntariat, familiile siciliene îi găzduiesc pe acești copii. Deci mă întreb, sigur, e un aspect extrem de grav, de grav și s-au spus foarte multe în legătură cu fenomenul imigrației, dar eu vreau să vă atrag atenția asupra acestui aspect al protecției drepturilor copiilor. Mă întreb, Există estimări realiste privitoare la numărul de copii care intră pe teritoriul nostru, pe teritoriul Uniunii Europene, nu doar Italia, și mai ales s-a făcut ceva, se face ceva, se prevede, se face ceva, și mă refer la toate țările europene, să ne asumăm răspunderea pentru a proteja drepturile celor mai mici. Mulțumesc. Mulțumesc acum, doamna Holmeier. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur tare mult că domnul director general este alături de noi. Am vreo două, trei întrebări. Sunt întru totul de acord cu dumneavoastră că, iată, numărul de migranți va crește pe viitor, date fiind uh, situațiile înregistrate în unele dintre regiunile din afara Europei zonele de conflict, iată, devin din ce în ce mai numeroase. Vorbite, vorbiți despre statele din sudul european, uh, sudul Europei, care sunt cele mai afectate, spuneți dumneavoastră, dar eu aflu că, iată, și alte state europene care nu se află neapărat la granițele externe, uh, devin uh, din ce în ce mai mult uh, state de destinație a uh, migranților ilegali și această situație duce practic la apariția unor dezbateri foarte aprinse între statele membre uh, statele membre încep să se acuză reciproc. Dar nu această discuție este răspunsul. Și tocmai de aceea vreau să vă întreb în ce măsură există uh, Uh, încercări de apropiere, de, de sprijinire a cooperării între statele membre care sunt afectate uh, cel mai puternic de fluxurile migratorii ilegale. În ce măsură se încearcă dezamorsarea acestor conflicte uh, și uh, Uh, se, se încearcă sprijinirea colaborării între ele. Vorbeați de, de asemenea despre lupta împotriva călăuzelor. Mi se pare foarte bine uh, ce spuneți, pentru că călăuzele au transformat uh, transferul ilegal al persoanelor într-o activitate economică foarte, foarte profitabilă bineînțeles ne ținând cont în niciun fel de drepturile a, oamenilor pe care îi uh, transportă ilegal. Dar se pune întrebarea următoare. Există oare uh, propuneri concrete în ceea ce privește a, uh, contracararea călăuzelor? Există acțiuni comune ale statelor membre în acest sens? Pentru că mi se pare că uh, statele membre au acțiuni individuale și uh, necoordonate, iar aceste activități necoordonate nu pot face decât să sprijine activitatea călăuzelor. Asta în al doilea rând. În al treilea rând, am fost uh, Uh, uimită și uh, practic siderată de cele spuse de directorul general uh, Frontex. El spunea că cu cât facem mai mult pentru a ajuta pe migranții ilegali, cu atât sporim practic fluxul migratoriu. Lucrul acesta m-a uimit și tocmai de aceea vreau să întreb în ce măsură această dilemă, în cazul în care ea există, poate fi rezolvată de către noi. Care sunt uh, instrumentele care ne stau la dispoziție pentru a sprijini, uh, practic, eliminarea acestei dileme? Pentru că o colegă spunea foarte bine că mm, chiar dacă luptăm împotriva fluxurilor ilegale, e clar că uh, în continuare vor exista cetățeni din state terțe care vor încerca să intre pe teritoriul Uniunii Europene, dar dar trebuie să încercăm uh, să le permitem acestor oameni să intre pe căi, uh, uh, pe căi legale și să-i scoatem din ghearele călăuzelor. Doamna președinte, vă mulțumesc, doamna Holmeier. Trebuie să închei acum lista interven intervenienților. Consiliul sau președinția Consiliului vrea să intervină. Vă rog să fiți foarte, foarte subcint pentru a-i permite domnului Ruete să răspundă la întrebările adresări, adresate. Deci, domnule Colombo, aveți cuvântul. Signora Presidente, sunt Filippo Colombo, la reprezentanța permanentă. Mulțumesc, eh, doamnă președinte. Sunt eh, din partea reprezentanței permanente a Italiei la Bruxelles, coordonând sectorul justiție afaceri interne. Am ascultat cu mare atenție atât ce a spus domnul director general Rute, cât și uh, intervențiile parlamentarilor care demonstrează interesul uh, Parlamentului European uh, pentru această chestiune delicată. Noi, italienii, suntem în linia întâi, uh, atât ca stat, cât și ca președinție în aceste șase luni. Deci nu e un mister pentru nimeni că e vorba de una din principalele noastre priorități ca președinție. Suntem în strâns contact cu Comisia ca să găsim ceea ce mulți și-au dorit astăzi în această sală, deci o nouă abordare care să depășească jocul acesta de a da vina unii pe alții de interesele artificiale, pentru că interesul comun este să avem o gestionare um, structurată a acestui fenomen care nu va dispărea. Ce facem noi acum e că suntem activi Uh, atât împreună cu celelalte state membre, ca să găsim o nouă abordare, după cum a spus domnul director general, pe trei piloane, uh, acțiuni în țări terțe, administrarea frontierelor și, în fine, primirea migranților, mai ales pe potențialii solicitanți de azil. Noi facem asta de mult timp Acum colaborăm cu Frontex din punct de vedere tehnic pentru această nouă operațiune consolidată. După cum a spus domnul director Arias, nu e vorba aici de o operațiune mare nostru la scară europeană. Suntem conștienți că nu avem nici mijloacele, nici voința de a face așa ceva. Mare nostru a fost o operațiune și este în continuare o operațiune umanitară demarată pentru a face față unei situații de urgență încă de anul trecut și care s-a agravat în acest an. Luăm act de ceea ce se spune în legătură cu posibilele efecte negative ale Mare Nostrum. Poate sunt dificil de identificat uh, exact. Sigur că sunt mulți alți factori care au încurajat acești oameni uh, să vină numere mai mari decât anul trecut, sigur s-a înrăutățit situația în Libia Însă aceste efecte negative sunt în, reale și posibile, așadar, noi, președinția, dorim să depășim gestionarea situației de urgență și să avem un plan pentru o situație normală, cu o abordare comună de lungă durată, și una durabilă pentru viitorii ani, ca să facem față unui fenomen care, după cum s-a spus aici uh, de foarte multe ori, fenomen care astăzi privește partea centrală a Mediteranei, însă și multe alte zone uh, ale frontierei noastre externe în viitor, date fiind toate aceste crize care ne înconjoară. Nu vreau să repet ceea ce s-a spus aici de către directorul general și de alți uh, vorbitori, tot ceea ce privește lupta împotriva traficanților e o chestiune de primă importanță și, în general, toată acțiunea cu țările terțe. Minorii nesoțiți e o altă problemă care ne preocupă pe durata președinției noastre și nu numai. Suntem de acord cu mare parte din uh, ceea ce s-a spus aici și putem să vă asigurăm că președinția este angajată la maximum Uh, ultimul punct. S-a vorbit aici, nu, Italia nu cere bani, nu cere bani pentru sine. Ceea ce cere Italia e să se consolideze resursele Frontex. Am auzit care sunt noile planuri și astăzi ne-a fost înfățișată de către director, de către director, cei doi directori. Acum uh, se definitivează aceste planuri, deci trebuie să uh, se sporească resursele și noi sperăm ca Parlamentul să poată susține această exigență. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Colombo. Mulțumim, domnule Colomba. Domnule Ruete, aveți cuvântul. Voi încerca astăzi să, să fiu mai succint decât de obicei. Doamnă Zipăl, dați-mi voie să vă spun următoarele. Din punctul meu de vedere, statele membre își dau seama din ce în ce mai bine că e nevoie în acest domeniu de o cooperare la nivel european. Tocmai de aceea trebuie să exercităm în continuare presiunea asupra uh, statelor membre, trebuie să ne utilizăm rațional uh, resursele, însă cred că în general, și vedem asta la diferitele ședințe ale miniștrilor, deci, în general, cred că mentalitatea s-a schimbat uh, statele membre își dau seama că nu trebuie să se constituie tabere nord sau sud, uh, ci din potrivă că trebuie să coopereze și că trebuie să găsească o soluție europeană. Doamnă Zipel, sunt într totul de acord cu dumneavoastră când spuneți că avem aici de a face cu o problemă concretă care necesită soluții pe termen scurt. Uh, Însă, consider că Parlamentul European uh, uh, este și, uh, are și el o parte din vină, pentru că știți mai bine, Parlamentul European întotdeauna um, reproșează Comisiei că nu are răspunsuri pe termen mediu sau lung. Ei bine, eu consider că și răspunsurile pe termen scurt sunt necesare, așa că nu trebuie să ne reproșați prea multe. Doamnă Wikstrom, eu cred că uh, Uh, directorul executiv al Frontex va date deja răspunsul la întrebare. EUBAM nu funcționează în momentul de față din pricina situației politice din Libia. Discut cu colegii de la SAE despre ce anume putem face pentru a ne asigura că și pe viitor vom colabora cu autoritățile libiene, uh, cel puțin pe această temă. Doamnă Keller, Cred că și uh, la întrebarea dumneavoastră am oferit deja un răspuns. Vorbeam despre uh, abordarea pe termen scurt, pe termen mediu și pe termen lung. Eu cred că trebuie să cooperăm și cu statele uh, de tranzit, însă în ultimele trei luni am auzit că sau mi s-a reproșat că uh, cooperez prea mult sau, sau uh, investesc prea mult uh, efort în colaborarea cu statele terțe și sunt de acord cu acest reproș. Consider că și altcineva ar trebui să se ocupe de acest, uh, de acest uh, aspect, nu doar uh, eu. Dar cooperarea cu statele terțe este absolut necesară, cineva trebuie să se ocupe de ea. Studiul de fezabilitate la care vă referați, ei bine, să știți că va fi discutat cu viitorul comisar, vom discuta de asemenea despre eventualitatea implementării unor proiecte pilot. Eu consider că mentalitatea se schimbă în momentul de față și, prin urmare, s-ar putea ca aceste demersuri să fie încununate de succes. Doamnă Gomez, a băga în uh, aceste, a, a le determina pe statele membre să co- conștientizeze problema, da, este important. Uh, Trebuie să le atragem alături de noi pe statele membre. Nu trebuie să le forțăm să facă ceva. Trebuie să găsim maniere uh, potrivite pentru a asigura angajamentul statelor membre. Și credeți-mă că încercăm să facem tot ce ne stă în putință în acest sens. Doamnă Spinelli, aveți dreptate. Când spuneți ce ați spus despre Mare Nostrum, trebuie să înțelegem că situația pe plan internațional s-a schimbat între timp. Trebuie să conștientizăm faptul că din ce în ce mai mulți traficanți uh, se folosesc practic, de misiunea Mare Nostrum. Uh, și acest aspect trebuie să fie luat în considerare neapărat. Însă aveți dreptate când spuneți că nu putem da vina pe misiunea umanitară pentru creșterea fluxurilor migratorii. Uh, nici pe departe. Dar totuși trebuie să ținem cont de efectele pe care această misiune uh, umanitară le are totuși. Doamnă Vergia, consider că viitorul, viitorul uh, președinte al Comisiei Europene uh, și-a dat seama deja că trebuie să, vi, să, să vorbească pe viitor mai mult despre migrația legală. Aceasta este necesară în contextul uh, evoluțiilor demografice din Uniunea Europeană. Mai mult ca sigur, în următorii ani ne vom da seama că această temă va deveni din ce în ce mai importantă, va trebui să devină unul dintre pilonii politicii europene sau aspectele esențiale politicii europene pe care trebuie să ne concentrăm. Doamnă Cinecii, nu am Um, date cu privire la minori în Uniunea Europeană, dar am date cu privire la minorii care ajung în Italia. Și din nou, aceste date trebuie să fie um, privite cu atenție. La finele lunii iulie, 86.000 de Uh, minori au ajuns, uh, de, de migranți au ajuns în Italia și din acești 86.000 uh, de de migranți, 14.000 erau minori. O, o cifră enormă și aveți dreptate când spuneți că drepturile minorilor trebuie să fie luate în considerare de către noi și trebuie să fie garantate. Doamnă Holmaier, am răspuns deja în parte la întrebarea dumneavoastră și cred că, într-adevăr, Trebuie să avem uh, principii variate când vine vorba despre uh, migrația ilegală. Și uh, printre aceste principii trebuie să se numere și combaterea traficului sau traficanților. Uh, Tocmai de aceea cred că președinția Consiliului ar trebui să coopereze mai strâns cu reprezentanții ambasadelor din statele de, destin, de tranzit și statele de origine care știu mult mai bine decât noi cum anume funcționează rețelele acestea de trafic de ființe umane și cu siguranță în următoarele luni vom crea un plan de acțiune uh, privire la combaterea acestor uh, rețele de trafic. Dar, bineînțeles, pentru acest plan de acțiune avem nevoie de cooperarea cu statele membre. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Uh, am încercat să răspund la toate, întrebări, la toate întrebările. Doamna președinte, mulțumim, domnule Roite, vă mulțumim foarte mult pentru că, iată, ați venit din nou alături de noi. Am reușit să, să fim cât mai subcinți cu putință și asta datorită dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult. Acum trecem uh, direct la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre o dezbatere comună. Vă rog pe cei dintre dumneavoastră care vreți să părăsiți sala să o faceți cât mai uh, curând cu putință pentru ca noi ceilalți să putem continua ședința. Și de asemenea le cer uh, oaspeților noștri care trebuie să participe la următoarea dezbatere să vină la masa prezidiului. Still alive. Still alive. With lots of questions we had. Uh...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 colegi, mai avem eh, niște puncte foarte interesante pe ordinea de zi. If you If you have to discuss issues, please do it outside. Vă rog, discuțiile particulare în afara sălii, dacă se poate puteți să le continuați pe coridor. Vă rog, dragi colegi, să luați loc. Okay, so we, we will have a joint debate on the situation of fundamental rights. Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană, discuție comună. Avem un oaspete special aici, pe, avem un reprezentant de la Comisia Europeană, pe doamna Françoise Lebay, director general pentru Direcția Generală a Justiției. Mai avem și Agenția Europeană pentru Drepturile Fundamentale în persoana lui Morten Cerum, directorul agenției, din partea Consiliului European, îl avem pe domnul Filip Boiard, director general pentru drepturile omului și statul de drept al Consiliului Europei, mă scuzați. Deci avem uh, oaspeți uh, de renume, cărora le urăm bun venit, le vom asculta cu mare interes prezentările rapoartelor care au fost pregătite în legătură cu aceste teme. Vă voi ruga însă să încercați să nu depășiți 15 minute fiecare, ca să avem timp și pentru discuție și să avem timp și ca domnile voastre să puteți răspunde la întrebările colegilor noștri. Rapoartele acestea au fost publicate în format electronic, sunt și uh, copii tipărite pe hârtie, în sală, așadar putem începe discuția. În primul rând voi da cuvântul doamnei de Lebai. Vă rog, doamnă. Merci, euh, madame la présidente. Mulțumesc, doamna președinte. Într-adevăr, sunt trei rapoarte, pentru că aveți aici uh, trei organizații cu responsabilități diferite, însă împreună cu care noi ne înțelegem, lucrăm foarte bine, ne înțelegem foarte bine uh, și asta de mulți ani de zile. Acum, în ceea ce privește Carta Drepturilor Fundamentale, cred că sunt două lucruri pe care aș dori să vi le reamintesc încă de la început mai întâi să ne reamintim că uh, nu au trecut mulți ani de zile, e vorba de decembrie 2009, de când cartea aceasta de Priorilor Fundamentale are valoare constrângătoare. Suntem în 2014, deci comisia care acum își părăsește funcția a fost prima comisie care la uh, depunerea jurământului a jurat să respecte tratatul, însă a jurat de asemenea să respecte și să promoveze drepturile fundamentale. Și cred că acesta E un factor important, deoarece pentru prima oară Carta Drepturilor Fundamentale a devenit busola după care se orientează inițiativele și politica dusă de Comisie raportul pe care vi-l prezentăm, iată-l aici, îl găsiți la ieșirea din sală în toate limbile uh, oficiale și în versiune electronică. E un raport important care permite să avem o imagine a situației din Uniunea Europeană, atât în ce privește inițiativele legislative, dar și în ce privește punerea lor în aplicare de către statele membre. Trebuie să ne amintim aici că uh, această cartă se aplică statelor membre atunci când ele pun în aplicare dreptul Uniunii Europene. E un element important care uneori creează o situație confuză pe locuri, însă este un element la care trebuie să ne gândim întotdeauna. Era un raport întocmit pe baza unor date recoltate de către Comisie, însă și de către Agenția Drepturilor Fundamentale, Adică noi ținem cont de raportul acestei agenții, însă e și un raport care ține care ă, ține cont de miile de scrisori pe care le primim din partea cetățenilor, cetățeni care consideră că drepturile lor fundamentale sunt periclitate ce am făcut noi în acest al patrulea raport, am pus accentul tocmai pe aceste situații în care Carta Drepturilor Fundamentale se poate aplica și trebuie să se aplice în statele membre și e interesant să ne dăm seama că din ce în ce mai multe instanțe naționale, care sunt cele care aplică dreptul comunitar, deci din ce în ce mai multe instanțe naționale, se adresează și se sizează Curtea de Justiție uh, a comunităților europene. S-a ajuns de la mai, un pic mai mult de 90 în 2009 la câteva mii în 2014. Iată cum a crescut importanța cartei. Am vorbit de uh, uh, scrisorile de la cetățeni. Am primit cam vreo 4.000 de asemenea scrisori. Un al doilea element important al raportului uh, e că putem vedea și rolul jucat de Curtea de Justiție în aplicarea cartei. Mă limitez să vorbesc de o singură sentință, sentința privitoare la directiva privitoare la păstrarea datelor, în care Curtea de Justiție a reafirmat cu tărie necesitatea ca legislația comunitară să respecte Carta Drepturilor Fundamentale. Încă o dată, e un punct important acesta pentru că directiva privitoare la păstrarea datelor a fost adoptată în 2006, adică într-un moment în care carta nu avea uh, putere obligatorie și era un moment în care comisia încă nu dispunea de un sistem de evaluare de impact, ceea ce însemna că legislația uh, propusă nu ținea cont de aceste drepturi fundamentale și de cartă. Acest sistem îl avem acum din 2010 și fiecare propunere este privită sub lupa drepturilor fundamentale. Este un progres important, uh, e un element aplicat de comisie și care credem noi că ar trebui să fie aplicat și de către celelalte instituții. Le ști, știți asta mai bine ca oricine, propunerile comisiei sunt uh, schimbate în urma negocierilor interinstituționale, așa cum și trebuie să se întâmple. Așadar, un dispozitiv de evaluare de impact foarte important. Acțiune legislativă în această perioadă. Comisia Știți că a făcut eforturi deosebite pentru a consolida drepturile de procedură în materie penală. În 2013 ne-a făcut plăcere să vedem că s-a adoptat definitiv directiva și a adoptat uh, definitiv uh, directiva privitoare la accesul la un avocat, un aspect important al aplicării drepturilor uh, și consolidării drepturilor procedurale și a drepturilor fundamentale pentru uh, persoanele suspecte și asta la nivelul Uniunii și cu ajutorul Uniunii. În 2013 am adoptat și o propunere privitoare la prezumția de inocență, foarte importantă, la ora actuală este supusă dezbaterii. De asemenea, am adoptat o propunere privitoare la drepturile copiilor, drepturile minorilor suspecți și aici un punct important pentru că de fapt, copiii sunt persoane vulnerabile care trebuie să poată beneficia de drepturi procedurale suplimentare atunci când sunt suspectați sau arestați. Iată exemple de legi, însă cred că dincolo de legislația adoptată de Direcția Generală pentru Justiție, sunt și alte elemente legislative, mă gândesc, de exemplu la sistemul european comun de azil, și acolo am consolidat dreptul la demnitate, am interzis tratamentele inumane pentru solicitanții de azil. Deci, din punct de vedere al inițiativelor legislative, bilanțul este unul important. Vă pot spune câteva cuvinte și despre inițiativele legislative în legătură cu protecția datelor, pentru că nu putem să le trecem sub tăcere. E un drept fundamental, după cum știți, de 2 ani și jumătate, 3 ani, Comisia a făcut o propunere în legătură cu acest drept uh, fundamental, extrem de important în acest moment. Discuțiile sunt în curs bucurându-se de toată susținerea Parlamentului și acum, dacă vrem să facem progrese în materie de drepturi fundamentale, există un progres care trebuie făcut și anume adoptarea reformei în ceea ce privește protecția datelor. Iată, un capitol legislativ foarte important, însă e importantă și punerea în aplicare, capitolul punerii în aplicare, mă gândesc, de exemplu, la cazul Austriei, unde Comisia, între ghilimele, a atacat Austria ca să asigure independența autorității de protecție a datelor din Austria. Mă pot gândi și la situația din Ungaria, unde Comisia a sesizat curtea în legătură cu, credem noi, încălcarea principiului non-discriminării cu scăderea bruscă a vârstei pensionării judecătorilor și notarilor, afacere în care curtea ne-a dat dreptate. Iată, din acest punct de vedere, avem uh, rezultate foarte bune, însă, totuși, mai sunt multe chestiuni în materia drepturilor fundamentale unde trebuie să ne continuăm eforturile să facem în așa fel încât drepturile fundamentale și carta să fie o realitate tangibilă pentru cetățeni. E adevărat că între legislație, aplicarea sa tehnică, juridică, e important și ca cetățenii să poată vedea aceste beneficii tangibile și sunt teme în legătură cu care noi continuăm munca facem împreună cu Agenția Drepturilor Fundamentale și Consiliul Europei. E vorba de, de exemplu, lupta împotriva xenofobiei, contra rasismului, contra antisemitismului și așa mai departe, discursurile generatoare de ură. E o luptă pe care trebuie să o continuăm. O luptă pentru ducerea căreia trebuie să găsim uh, arme practice, concrete. ca să depășim aceste dificultăți, ca să sporim protecția împotriva acestor atacuri. Mă gândesc și la toate discursurile homofobe și aici trebuie să continuăm să analizăm modul în care protecția să fie îmbunătățită, deoarece știm că, în fond, persoanele cu această orientare sunt uh, cu precădere victimele acestor atacuri. Mă voi opri aici, cred. În concluzie, aș spune că repet, s-au făcut progrese considerabile, s-au uh, creat uh, și funcționează anumite mecanisme, Comisia a intervenit atunci când au avut loc încălcări, întotdeauna o face pe baza dreptului comunitar, dar mai ales în împrejurările, împrejurările economice actuale sunt anumite încălcări ale drepturilor fundamentale contra cărora trebuie să luptăm, să fim vigilenți, să facem în așa fel încât carta să continue să fie busola după care ne ghidăm noi, nu doar când adoptăm legi, ci și când intervenim concret și vorbesc nu doar de comisie, ci și de statele membre, pentru ca cetățenii să poată vedea rezultate și vă pot spune și că următoarea comisie se va afla, după cum a spus domnul Jean-Claude Juncker, în ascultarea uh, vocii Parlamentului European aici, mai ales uh, pe această temă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Bai, și dau imediat cuvântul directorului Agenției Europene pentru Drepturi Fundamentale. Domnul Șerum. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, stimați eurodeputați. Înainte de toate doresc să vă felicit uh, pe dumneavoastră toți pentru alegerea în Parlamentul European și, în mod special, pe președinta Comisiei Libe pentru alegerea în această funcție. Trebuie să spun că am avut o foarte bună colaborare cu această comisie și uh, privim cu interes uh, lunile și anii viitori. După cum știți, drepturile omului și respectul pentru drepturile omului sunt valori uh, care sunt deosebit de importante în agenda europeană, iar acest lucru se confirmă adesea în sondajele și analizele făcute prin Eurobarometru. Cetățenii europeni au, din acest punct de vedere, așteptări înalte față de instituțiile europene. Și astăzi, iată, am ocazia să vă prezint raportul anual în legătură cu evoluțiile din anul 2013 în acest domeniu. Este pentru mine o mare plăcere să fi fost invitat aici alături de François Lebe și Filip Ruiar pentru a vă prezenta activitatea noastră și asta demonstrează foarte bună uh, colaborare și complementaritatea activității noastre în domeniul drepturilor omului. Uh, această colaborare s-a dezvoltat foarte bine în ultimii ani. Înainte de a începe prezentarea uh, raportului anual, vreau să vă spun câteva cuvinte despre Agenția pentru Drepturile Fundamentale, pentru că există și membrii noi ai Parlamentului uh, European. Noi uh, furnizăm consultanță în baza evidențelor pentru instituțiile europene. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că uh, analizăm situația din statele europene și măsura în care drepturile omului sunt respectate în viața cotidiană. Deci există din acest punct de vedere uh, sondaje, cele recente au fost uh, realizate în baza unor interviuri cu 40.000 de mii de persoane face-to-face um, în legătură cu această problematică. Iar, de asemenea, dreptul la demnitate, la viață privată, la nediscriminare, au fost ele respectate sau nu? Deci, agenția furnizează toate aceste uh, informații și vă oferă dumneavoastră posibilitatea să vedeți unde ne situăm în această problematică. Aceasta este uh, preocuparea noastră dar uh, agenția de asemenea uh, face uh, niște analize de ordin legal în legătură cu modul în care se respectă legislația și adesea suntem întrebați de Parlamentul European și de alte instituții europene în legătură cu modul în care sunt efectuate analizele privind propunerile legislative sau alte subiecte eh, care vă preocupă pe dumneavoastră. Recent am primit o solicitare să Uh, facem o analiză în legătură cu raportul lui Claude Moraz, în legătură cu impactul programelor de supraveghere uh, pe plan național, uh, care este impactul acestui program asupra drepturilor fundamentale și dreptul la viață privată veți uh, vedea o listă în, uh, uh, de avize pe care noi le-am elaborat la cererea Parlamentului European și v-am furnizat această listă în anexa raportului pentru a putea interacționa și pe viitor. Deci, Agenția aceasta pentru drepturi fundamentale realizează și un raport anual Eh, care eh, prezintă evoluțiile, provocările eh, în cele 28 de state membre ale Uniunii Europene. În raportul nostru ținem seama de faptul că Uniunea Europeană a creat o zonă unică de libertate, siguranță și justiție pentru cetățeni. Am parcurs un drum foarte lung, avem din acest punct de vedere o legislație cadru Uh, solidă. În același timp însă au existat și anumite provocări în ultima perioadă având în vedere efectele crizei economice și în mod special eh, poate că a mai slăbit puțin încrederea între cetățeni, între comunități, dar și încrederea în instituțiile noastre democratice. Cred că aceasta este o chestiune care ne frapează în analizele pe care le facem noi. Trebuie să redobândim încrederea în acești trei parametri. Nu uh, vă voi prezenta întregul raport, el este destul de amplu, uh, detaliat, dar uh, în legătură cu trei chestiuni ne preocupă. Problema protecției datelor, discriminarea și problemul, problema migrației. Deci dați-mi voie să încep cu chestiunea protecției de date. Revelațiile lui Edward Snowden în legătură cu supravegherea în masă a demonstrat că protecția datelor uh, este amenințată. Dreptul la viață uh, privată nu este suficient de bine protejat dacă analizăm situația din Europa de astăzi. Dacă ne gândim la dezbaterile din anii trecuți, găsim că solicitarea Parlamentului adresată agenției noastre de a vedea cum putem garanta protecția datelor este binevenită și cu siguranță că spre finele acestui an vă vom informa în legătură cu analiza pe care am făcut-o noi în urma acestei solicitări. Dar nu este vorba doar de marile programe de supraveghere, este vorba și de alte mecanisme în legătură cu uh, tipul uh, de protejare a altor date. Când furnizăm date despre persoana noastră, autorităților sanitare, autorităților fiscale, alte tipuri de date, constatăm că uh, aceste structuri naționale sunt uh, prea slabe în clipa de față pentru a proteja uh, datele referitoare la persoane. Pentru noi va trebui să putem îmbunătăți acest sistem de protecție a datelor. Din păcate, însă, resursele din acest punct de vedere trebuie să fie mărite și de asemenea trebuie independența acestor autorități să fie garantată. Noi am ajuns la uh, concluzia că cei care uh, uh, au această sarcină să protejeze datele trebuie în același timp să uh, fie responsabile în legătură cu uh, sistemul de securitate uh, pe care l-au creat acum, pentru a reveni la cea de-a doua chestiune, domeniul discriminării. Aș începe cu un citat din, din analizele făcute în anul trecut în legătură cu uh, persoanele din grupul LGBT. Noi am făcut aici uh, un studiu pe 93.000 de mii de persoane din grupul LGBT și uh, mi s-a spus de către o persoană, uh, am uh, avut de suferit uh, în urma atâtor discriminări și tracasări și violențe în viața cotidiană în ultima vreme. Ei bine, din păcate, aceasta este o realitate pentru foarte multe persoane din Europa. V-aș da o singură, uh, un singur exemplu. 26% din persoanele care fac parte din grupul LGBT care a fost intervievat s-a confruntat cu violență în ultimii 5 ani. Deci un sfert dintre respondenți au spus că au fost victimele unor acțiuni violente. Din păcate și în alte studii pe care le-am făcut în anul trecut în legătură cu uh, comunitatea evreiască și cu comunitatea Roma, ni s-a spus că un sfert dintre uh, aceste persoane au avut de suferit în urma atitudinii publice față de ei. Deci, uh, eu cred că această problemă uh, nu se manifestă neapărat prin violență fizică, împotriva, dar uh, există o incitare la ură vis a -vis de acești indivizi, uh, uh, în, nu doar din partea unor indivizi, ci a unor întregi comunități. De pildă, în studiul referitor la comunitatea evreiască, am ajuns la concluzia că în anul trecut ni s-a spus că o treime dintre uh, respondenți au spus că au luat în considerare în modul cel mai serios ideea de a părăsi țara în care trăiesc pentru că uh, nu se simt în siguranță acolo. Deci asta vorbește despre nivelul de teamă, sentimentului de teamă care există la nivelul acestor comunități. Deci, uh, se temeau de uh, atmosfera care exista la nivelul opiniei publice în comunitatea în care trăiau. Deci este nevoie de măsuri mai uh, serioase pentru a combate incitarea la ură vis-a-vis -vis de aceste comunități. Și în decembrie anul trecut, uh, Consiliul a elaborat o serie întreagă de uh, Uh, recomandări și Consiliul a invitat Agenția pentru Drepturile Fundamentale să colaboreze pentru un schimb de bune practici în acest domeniu. Și noi am inițiat un grup de lucru uh, în colaborare cu peste 20 de state membre și prima întâlnire va fi convenită sub președinția italiană în lunile următoare pentru a putea să stimuleze aceste eforturi în interiorul a 20 de state membre referitoare la problematica respectării drepturilor fundamentale. Și în ce privește acum problema migrației, s-a discutat destul de mult înainte de uh, acest moment, dar sigur că este foarte important să existe uh, o dimensiune uh, a drepturilor omului care să fie respectată atunci când este vorba despre protejarea migranților care ajung în Uniunea Europeană. Iar acel task force uh, pentru zona Mediteranei, uh, din acest punct de vedere, uh, respectă o asemenea inițiativă. De altfel și Mare Nostrum planul de acțiune din Italia se uh, bazează pe un asemenea principiu. Eu cred că el va trebui să fie în continuare uh, dezvoltat, inclusiv în uh, programul de acțiune care se va numi Frontex Plus. Dar cred că și alte probleme sunt legate de respectarea drepturilor fundamentale. De pildă, noi ne dorim foarte mult, și a spus asta și directorul general, să Uh, creăm uh, și uh, posibilități suplimentare de protejare în punctele de intrare a migranților și să precizăm că oricine acordă asistență umanitară migranților, fie că este vorba de a-i salva pe ei pe mare, fie uh, a le oferi adăpost, nu va fi uh, pedepsit, pentru că este vorba adesea de pescarii care pot să intervină pentru a salva vieți uh, pe Mediterana. Deci, din acest punct de vedere, să îmbunătățim lucrurile. Iar ținând seama de Severitatea întregii situații eh, Agenția pentru Drepturile Fundamentale și președinția italiană eh, vor eh, dedica conferința anuală pentru drepturi fundamentale acestei problematici care este deosebit de complexă. Este vorba despre situații de urgență, dar în general trebuie să schimbăm climatul uh, reacției noastre în acest domeniu și cu siguranță că dumneavoastră toți veți fi invitați să participați la acest eveniment care urmează să aibă loc. În concluzie, aș dori să menționez o secțiune specială uh, din uh, raportul nostru anual, aș recomanda ca experiența noastră din ultimii trei ani, secțiunea care se, se numește Focus Section, să urmăriți, vedeți care a fost peisajul principalelor provocări. Deci noi am uh, parcurs o cale lungă, dar trebuie să creăm garanții ca drepturile fundamentale să fie respectate și în noile evoluții din Europa în ce privește libertatea, siguranța, justiția din Uniunea Europeană și recomandarea elaborată de Consiliu cu câteva luni în urmă oferă din acest punct de vedere instrumente, politici și măsuri care trebuie să fie luate iar uh, în activitatea noastră cred că am putut să demonstrăm că implementarea acestor standarde constituie uh, principala preocupare. Noi propunem să creăm un cadru strategic pentru drepturile fundamentale. Avem o strategie uh, pentru drepturile fundamentale uh, externe, dar acum trebuie această strategie să dobândească și un caracter intern. În felul acesta, ciclul politicilor noastre ar putea să se încheie. Sigur că trebuie să fie un ciclu al politicilor interinstituționale, așa cum au fost prezentate aici, dar să implicăm și parlamentele naționale, organismele care se ocupă de drepturile omului uh, pe plan național, pentru ca și ele să aducă un input mai substanțial discuțiilor din acest domeniu. Acestea ar fi câteva din propunerile noastre și uh, aștept cu interes posibilitatea de a continua discuția pe care am demarat-o în această dimineață, în această comisie. Mulțumesc foarte mult domnului Cherum, iar acum domnul Filip Boia, director uh, general la Consiliul Europei în această problemă. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați eurodeputați. Vă mulțumesc în primul și în primul rând că, iată, ați invitat un membru al Consiliului, un reprezentant al Consiliului Europei la ședința dumneavoastră. Sunt uh, foarte mândru că, iată, alături de doamna Françoise Lebai uh, și alături de domnul Chirum, am fost invitat la ședința dumneavoastră. Cred că această invitație este o dovadă a faptului că Comisia dumneavoastră consideră sau vede în Consiliul Europei un partener esențial în uh, protejarea drepturilor fundamentale în Europa. Înainte de a prezenta raportul domnului Tachiont, dați-mi voie să placez acest raport în contextul mai general din care face parte. Cele trei uh, summituri ai uh, șefilor de stat și de guvern, al membrilor uh, care ai șefilor de stat și de guvern al statelor membre ale Consiliului Europei din, organizate din anii 80 încoace dovedesc faptul sau sublinează faptul că statele membre ale Consiliului Europei doresc să garanteze, să fundamenteze securitatea drepturilor fundamentale în Uniunea, în, uh, pe continentul european. Această misiune se bazează pe achiul Consiliului Europei și de asemenea pe expertiza acumulată de acest Consiliu Uh, în cei două, peste 260 de ani de existență. În primul și în primul rând, Consiliul Europei se ocupă de crearea normelor juridice în al doilea rând, Consiliul Europei se ocupă de monitorizarea punerii în aplicare a tuturor acestor norme și reguli de către statele membre și, în al treilea rând, Consiliul Europei se ocupă de activitățile de cooperare țintite pe care Consiliul Europei le oferă celor 47 de state membre interacțiunea între cele trei sectoare de activitate reprezintă practic specificitatea, a, valoarea adăugată a Consiliului Europei. Și tocmai pentru a întări interacțiunea între aceste trei sectoare de activitate, Consiliul de Ministri al, uh, al Consiliului Europei a cerut crearea acestui raport cu privire la situația drepturilor omului, uh, democrației în Europa. Acest raport, uh, care va fost transmis, a fost transmis și prezentat Consiliului de Ministri a Consiliului uh, Europei pe data de 6 mai uh, la Viena anul acesta. Acest raport nu se limitează la enumerarea unor provocări și lacune care au fost uh, uh, constatate de către organele noastre de monitorizare, ci conține și o serie de recomandări și o serie de sfaturi în ceea ce privește tipurile de cooperare pe care, stat, pe care Consiliul Europei îl le poate oferi statelor membre pentru eliminarea acestor uh, lacune. Care a fost metodologia care stă la baza acestui raport? Trebuie să precizăm întâi și întâi că acest raport uh, nu reprezintă o nouă manieră de monitorizare. El se bazează în exclusivitate pe instrumentele care stau la dispoziția Consiliului Europei și uh, pe instrumentele uh, care stau la dispoziția organ- organismelor înrudite. Ne bazăm pe deciziile uh, Uh, Curții Drepturilor Omului, de asemenea pe uh, rapoartele Comitetului European de Drepturi uh, Sociale și pe drepturile și pe rapoartelor, rapoartele altor comitete, precum cel consultativ cu privire la protecția minorităților naționale sau comitetul pe carta uh, pe tema cartei uh, limbilor minoritare în uh, Europa, pe rapoartele altor organizații care se ocupă de evaluarea luptei împotriva terorismului și împotriva corupției, etc., etc. Se iau în considerare, de asemenea, rapoartele unora dintre organele noastre consultative, pe care le cunoașteți prea bine, precum Comisia de la Veneția sau Uh, alte organe uh, care se ocupă de evaluarea eficienței justiției. De asemenea, ne bazăm și pe rapoartele uh, um, care provin din statele membre. Însă, raportul nostru nu se nu își asumă dreptul de a atrage la răspundere statele membre. Nu se procedează la naming and shaming, ci din potrivă se, creează o, se oferă o imagine de ansamblu asupra situației la nivelul continentului european și se încearcă crearea unei, uh, unui dialog menit a elimina deficiențele uh, constatate. Lacunele care se uh, observă în statele membre sunt următoarele. Discriminarea minorităților naționale, suprapopularea în uh, uh, penitenciare și tratamentul uh, inuman aplicat celor închiși, de asemenea, acțiunile mult prea violente ale forțelor de ordine, discriminarea cetățenilor de, ene, de etnie romă, lipsa de independență a justiției, eficiență a justiției, ne referim aici la lungimea, la durata procedurilor judeca, uh, judiciare. De asemenea, s-au constatat uh, lacune în ceea ce privește tratarea refugiaților și imigranților il, uh, ilegali și, de asemenea, deficiențe în ceea ce privește independența independența mass mediei. Se pot adăuga la asta uh, încălcări uh, ale drepturilor fund, fundamentale, precum rasismul, discursul uh, încărcat de ură și uh, discriminarea, în special împotriva persoanelor LGBT, printre altele. Se constată, doamnă președintă, că majoritatea domeniilor uh, identificate sunt deosebit de importante și pentru, în contextul activităților comisiei dumneavoastră. Care vă, vă, vor fi urmările acestui raport? Cu ocazia unei uh, dezbateri pe acest subiect, cele 47 de state membre ale Consiliului Europei au uh, avut o atitudine pozitivă în ceea ce privește uh, organizarea unor acțiuni operaționale ca urmare a acestui uh, raport. Prin urmare, s-au, uh, s-a cerut crearea unor acțiuni cât se poate de concrete pentru eliminarea lacunelor menționate în raport. Vă spuneam că raportul este bazat pe o uh, abordare tematică și a permis de asemenea stabilirea unor provocări uh, cât se poate de concrete cu care se confruntă fiecare stat membru în coace, uh, uh, fiecare stat membru al Consiliului European. S-au stabilit minimum trei provocări de acest gen cu care se confruntă statele noastre membre și ca urmare s-au organizat o serie de dialoguri cu statele membre în speță, dialoguri care trebuie să elimine, să ducă la eliminare eliminarea acestor uh, provocări. Practic cerem statelor noastre membre uh, să creeze planuri de acțiune pentru eliminarea lacunelor. Acest raport permite Consiliului European să tragă o serie de învățături, pe de o parte asupra capacității Consiliului de a ajuta statele membre să respecte uh, Convenția Internațională privind drepturile omului și alte acte internaționale și, de asemenea, ne-a permis să înțelegem maniera în care funcționează organismele noastre de monitorizare și în maniera în care funcționează cooperarea țintită. Dați-mi voie să vă spun în acest context că Uh, Consiliul Europei nu poate acționa el însuși pentru eliminarea acestor uh, lacune identificate. Bineînțeles, Curtea Europeană a Drepturilor Omului mm, se pronunță asupra cazurilor înregistrate, dar această aceste hotărâri ale curții uh, vin după înregistrarea încălcărilor. Prin urmare, nu putem acționa ex ante, ci doar ex post. Am avea nevoie însă de instrumente care să ne permită o activitate ex ante. În al doilea rând, o serie de mecanisme de monitorizare ar trebui să devină mai eficiente, ar trebui să poată fi folosită mai rapid în uh, situații de urgență. Ar trebui să, pervin, uh, să, să permită acțiunea la fața uh, locului și asta este cât se poate de important, în special în ultima perioadă. În al treilea rând, am avea nevoie de mai multe mecanisme de alertă rapidă. Acestea trebuie să fie create pentru a putea sensibiliza Consiliul de Ministri și Secretarul General în ceea ce privește eventuale încălcări ale drepturilor omului. De ceva vreme lucrăm acum uh, pentru crearea, la crearea unui asemenea, de, uh, unui asemenea sistem, în special în ceea ce privește securitatea jurnaliștilor și independența mass media. În al patrulea rând, mecanismele de monitorizare și alte organe ar trebui să poată opera în zonele de conflicte înghețate pentru că în acele zone, cu siguranță, e nevoie de impunerea standard, standardelor noastre. Mă gândesc, de exemplu, la Transnistria uh, și Abhazia și Osetia. De asemenea, monitorizarea noastră ne-a permis să ne dăm seama de nevoile, noile nevoi în ceea ce privește acțiuni care trebuie să fie demarate de către noi, uh, de către noi la nivel de știință, tehnologie, etc. Avem nevoie de noi uh, norme pentru, aceste, uh, pentru atingerea acestor obiective. De asemenea, Dați-mi voie să vă spun că îmbunătățirea tuturor acestor aspecte ne va permite pe termen lung să oferim mai multă asistență statelor membre și o asistență mult mai țintită. În încheiere, dați-mi voie să fac câteva observații generale. Expertiza Consiliului European în domeni, Europei în domeniile menționate în raport este una uh, substanțială. Consider că dumneavoastră puteți trage foloase de pe urma activităților de monitorizare ale Consiliului Europei. Secretarul general a amintit uh, de mai multe ori uh, în fața diferitelor instituții ale Uniunii Europene care și în fața dumneavoastră, de asemenea pe 5 uh, noiembrie anul trecut, cât de importante importantă este expertiza Consiliului Europei. V-a cerut să vă sprijiniți să vă sprijiniți mai mult pe informațiile deținute de către Consiliul Europei uh, Uh, informații cu privire la lacunele și provocările cu care se confruntă statele membre ale Consiliului Europei, printre care, bineînțeles, se numără și statele membre ale Uniunii Europene miniștrii de externe ai uh, Consiliului Europei au uh, recunoscut importanța strategică a cooperării cu Uniunii Europene cu Uniunea Europeană și au uh, salutat uh, dorința Uniunii Europene de a contribui mai mult la protecția drepturilor uh, omului și la uh, Uh, protecția principiului statului de drept uh, în strânsă cooperare cu Consiliul Europei. Toate acestea sunt încheiate, în, sunt stipulate în uh, memorandumul, în acordul încheiat între Uniunea Europeană și Consiliul Europei. Iată cele menționate în acest acord încep să devină substanțiale și nu pot decât să felicit această evoluție. De asemenea, nu pot decât să menționez colaborarea strânsă între Comisia de la Veneția și Uniunea Europeană. De asemenea, cooperarea între Uniunea Europeană și alte organisme ale Consiliului Europei, printre care și uh, Iată cooperarea din momentul uh, de față, negocierile cu privire la aderarea Uniunii Europene la mecanismul Consiliului Europei um, Uh, care se ocupă practic de monitorizarea justiției. Sperăm uh, uh, ca în curând Uniunea Europeană să adereze la, la Carta Drepturilor Omului. Acest, acest pas înainte ne va ajuta să consolidăm și mai mult cooperarea între UE și Consiliul uh, Europei și ca acesta fiind spusă, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim pentru aceste informații, informații pe care ni le-ați furnizat. Stimați colegi, avem o listă lungă de vorbitori. Prin urmare, închid acum lista de vorbitori și voi uh, lectura numele înscrise pe ea. Dumneavoastră veți mai fi uh, trecut pe listă, dar după aceea chiar gata. Bine, încă două persoane, dar în, după aceea închidem lista. Și acum citesc list, lista. Mai întâi de toate voi da cuvântul coordonatorilor. Domnul Becker o va înlocui pe doamna Holmeier. Deci, doamna, domnul Becker, doamna Zippel, domnul Vi, uh, doamna Wikstrom și mai apoi uh, urmează membrii și vă rog foarte mult să fiți foarte, foarte succinți. Aveți uh, un minut și jumătate, două minute la dispoziție pentru a putea auzi mai apoi și răspunsurile. Deci... Mr. Chrysogonos, Mrs. Gomez, Mrs. Stevens, Mr. Shogor, Mrs. Post, Mr. Chaki, Mr. Uh, Lenars, uh, Mr. Jurek, Madame Sebalos and Madame Vergia. Did you hear your names? Then the Ea Harkov, deci. Și doamna Tienge și doamna <laughs> Matera. Acum lista este închisă și începem. Domnul Becker. Doamna președintă, vă mulțumesc foarte mult. Vreau să le mulțumesc celor trei reprezentanți ai acestor uh, instituții esențiale când vine vorba de protecția drepturilor în Europa. Dați-mi voie să vă adresez o întrebare. Am senzația că cetățenii europeni, din punctul meu de vedere, nu înțeleg prea bine funcționarea și, de asemenea, responsabilităților, responsabilitățile uh, organismelor uh, create la nivel european pentru protecția drepturilor fundamentale. Iar lucrul acesta mi se pare unul dramatic. Uh, E, e dramatic faptul că, iată, cetățenii europeni nu sunt conștienți de statutul acestor uh, instituții și, uh, cu siguranță, această situație trebuie să fie schimbată prin uh, diferite campanii. Și vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră și cum vreți să procedați în, pentru ameliorarea situației. În al doilea rând, în momentul de față vedem că discursurile extremiste încărcate de ură cresc în intensitate și rapoartele dumneavoastră arată clar, uh, statistic, uh, această impresie pe care o am eu. Vreau să vă întreb, uh, tocmai de aceea, când anume va exista o inițiativă europeană uh, care să interzică tipul acesta de discurs încărcat de ură pe care îl vedem și în domeniul cultural și pe site-uri și în publicații, etc. De ce întreb asta? Întreb asta pentru că știu că autoritățile au, austriece încearcă acum să lucreze la elaborarea unei interdicții a tipurilor acesta, acestuia de discurs la nivel național. Dar eu sunt european și, prin urmare, mi-aș dori mai degrabă o inițiativă europeană. Vă mulțumesc foarte mult! Doamna Zipăl, vă mulțumesc! Domnule Becker, noastră vă plângeți uh, de neștiința care domină în rândul uh, cetățenilor europeni. Ei bine, eu cred că situația e chiar mai dramatică de atât. Eu cred că nici măcar politicienii nu sunt conștienți de existența și responsabilitățile acestor organisme și cu atât mai mult de recomandările acestor instituții. Uh, ne uităm la ce se întâmplă în Europa și uneori avem sen- senzația că situația de aici e mult mai bună decât în alte zone europene și atunci ne mulțumim cu acești lauri. Dar dacă privim situația în detaliu, ne dăm seama că și în Europa există discriminare, există ură, există xenofobie și există violență împotriva anumitor grupuri sociale. Vorbim despre uh, persoane din uh, comunitatea LGBTE, vorbim despre romi, despre mm, migranți, dar și despre uh, săraci, pur și simplu, care sunt discriminați când vine vorba de accesul la educație, etc. Prin urmare, eu cred că nu trebuie să ne culcăm pe laurii noștri, ci din potrivă trebuie să analizăm cu atenție situația din statele noastre membre. Și mai există un aspect care mă îngrijorează. Mulți au vorbit despre problematica protecției datelor. Domnul Boia a vorbit despre noile servicii digitale care trebuie să fie urmate de crearea unor noi uh, norme, noi reguli, dar tocmai aceste norme și reguli nu există. Consiliul Europei uh, sau Consiliul European nu a luat poziție vis-a-vis -vis de pachetul protecției datelor și ca urmare a uh, scandalurilor NSA ne-am dat seama că toate uh, serviciile digitale noi, acești uh, cloud, etc., necesită o legislație pe măsură. Dacă creăm și pe viitor software-uri europene, uh, de asemenea tehnologie inteligentă și nu creăm și normele uh, europene care să protejeze practic datele Uh, stocate în urma vânzării acestor echipamente noi, inteligente și acestor servicii uh, inteligente, atunci, cu siguranță, pe viitor, în ceea ce privește protecția datelor, uh, libertatea de expresie, etc., vom avea parte de o situație cât se poate de dramatică. Avem nevoie de reguli clare. Doamna Wikstrom. And, uh... Thank you. Mulțumesc și mulțumesc pentru uh, prezentările acestea foarte interesante și pentru informațiile, toate documentele pe care ni le-ați oferit. Totuși, aș dori să vorbesc despre o situație într-un stat membru, și anume Ungaria, pentru că primim uh, informații îngrijorătoare. E ultimul raport pe care l-am primit din partea Reporterilor Fără Frontiere mi-e teamă că declarația domnului Orba din această vară spunând să citez să pună stop democrației liberale sau că s-a terminat cu democrația liberală, am încheiat citatul, este doar vârf, vârful icebergului. Există un audit lansat de autoritățile maghiare în legătură cu ONG-urile care primesc uh, finanțarea din Norvegia sunt acuzații politice directe făcute de uh, oficiali uh, maghiari uh, la adresa acestor organizații. În iunie, în acest an, a fost adoptată o nouă lege privitoare la impozitarea mass media care ar prezenta o amenințare serioasă la adresa pluralismului, independenței mass media. Am văzut deja că sunt atacuri din 2010 la adresa presei cu un nou cadru legislativ mi-aș dori foarte mult să aud uh, care sunt punctele noastre de vedere în legătură cu situația actuală din Ungaria. Cum evaluați aceste rapoarte din ce în ce mai îngrijorătoare despre Ungaria și ce acțiuni uh, considerați să întreprindeți? Și o întrebare mare doamnei Lebai. Atunci când Comisia a uh, publicat comunicarea în legătură cu un nou mecanism pentru statul de drept, comisar a spus foarte clar că acest mecanism este acum operațional și poate fi pus în aplicare. Întreb, intenționează oare Comisia să lanseze o procedură conform cu articolul 7, dar de fiind sistematice la amenințări la adresa mass media și statului de drept în Ungaria, și se, poat, se pot transforma într-o încălcare serioasă și gravă a valorilor Uniunii Europene. Aș dori un răspuns din partea noastră. Știu că sunteți experți în evitarea răspunsurilor, dar vă rog, măcar odată dați-mi un răspuns clar, pentru că lucrurile astea se petrec într-unul din cele 28 de state membre. Mulțumesc, domnul Lopez Aguilar. Mulțumesc. Încerc să fiu succint. Una din cele mai greitare expresii ale demnității Parlamentului European atunci când ne ocupăm de drepturile fundamentale care stau uh, la baza proiectului uh, european. Sigur, suntem foarte atenți, am fost foarte atenți la fiecare prezentare pe care am auzit-o. Știm ce fac instituțiile care au emis aceste rapoarte. Întrebarea mea ar fi, îmbogățește și uh, consolidează valoarea drepturilor omului uh, această complexitate a programelor. Există vreo indicație că în acest context de criză economică, cu recesiune și așa mai departe, această complexitate instituțională a dus la deteriorarea drepturilor fundamentale în uh, Europa. Și când uh, e vorba de analiza punctelor menționate, aș vrea mai multe detalii în legătură cu uh, mai multe puncte. Când uh, vorbim de migrație, întotdeauna se petrece trafic de ființe umane și exploatarea ființelor umane. Sigur, vorbesc de uh, migrația ilegală, mai ales exploatarea sexuală a femeilor. Aș dori detalii aici, mai ales din partea Agenției pentru Drepturile Fundamentale, se petrec din ce în ce mai multe incidente în legătură cu exploatarea sexuală a femeilor în întreaga Uniune Europeană. Și, nu știu, există indicații că acest fenomen se petrece mai ales în anumite state membre. Apoi, pluralismul religios. Există în continuare uh, un mix între stat și religie în anumite state membre. Apoi, pluralismul lingvistic, identitatea lingvistică. Am văzut că există uh, anumite regiuni care cer să obțină uh, statutul de stat Vă îngrijorează asta oare în legătură cu situația drepturilor omului? În legătură cu coerența democrației și uh, statului de drept? Pentru că există din ce în ce mai multe cereri de autoguvernare, de independență din partea anumitor regiuni care trec printr-un uh, acest gen de proces în întreaga Europa. Se respectă acolo statul de drept și democrația? În final, aș dori să știu ce se întâmplă cu închisorile, criza economică, politicile de austeritate au dus la deteriorarea condițiilor din închisori în uh, multe state membre. Am uh, condus o delegație care s-a deplasat în Italia, Ehm, o închisoare, am, văzut, am vizitat o închisoare în, apropiar, în apropierea orașului Napoli. A f- era o situație îngrozitoare. Ce se întâmplă? Se produc acolo torturi, rele tratamente la adresa deținuților în întreaga Europa. Dumneavoastră sunteți îngrijorat de situația asta sau nu? Mulțumesc, doamna Entfeld. Mulțumesc și mă scuz încă de pe acum că nu pot rămâne până la sfârșitul sesiunii. Am citit, am ascultat prezentările și am impresia că suntem de pe altă planetă. Uh, noi cu invitații noștri, dacă am ascultat uh, descrierea situației drepturilor fundamentale de către cei doi domni și răspunsul comisiei spunând că toate bune și frumoase, situația sub control, mă întreb, suntem pe aceeași, de pe aceeași planetă? Uh, e tipic acest lucru, am spus-o repetate rânduri. Cred că atitudinea Comisiei Europene atunci când e să apere drepturile fundamentale, e extrem de dezamăgitoare și mă exprim exhaustiv. Uh, mă scuzați, <laughs> eufemistic. Doamna Lebai spune că, citez, uh, Cartea Drepturilor Omului trebuie să fie o realitate tangibilă pentru cetățeni. Am încheiat citatul. Nu cred că există vreun cetățean care să simtă că, iată, Comisia Europeană i-a apărat drepturile fundamentale în ultimii cinci ani Domnule Bai, ascultați uh, despre ce au vorbit cei doi domni. Oare oamenii despre care vorbeau ei au fost oare apărați, protejați de către comisie? Nu, absolut deloc. Comisia a fost extrem de timidă în intervențiile sale în statele membre care încalcă drepturile fundamentale. Sunt multe exemple. Unul a fost tocmai menționat de colegul meu. Uh, a mai fost o remarcă. Domnul Victor Orban spunea că nu mai avem nevoie de imigrație pentru că deja avem 10 uh, milioane de romi care fac toată munca murdară. Aș vrea să știu ce poziție are Comisia în legătură cu această remarcă. Sau Comisia continuă să refuze să propună o foaie de parcurs pentru LGBT și aș vrea să știu ce va face Comisia ca să, începe să, ca să înceapă să protejeze viața privată a cetățenilor europeni. Și în încheiere, dacă citești ce se scrie în mass media, se pare că noul uh, președinte al Comisiei, domnul Juncker, uh, a decis să renunțe la portofoliul pentru drepturile omului, care va fi un aspect inclus în afaceri interne și imigrație. Cred că e un semnal greșit și sper să se răzgândească. Mulțumesc, domnul Crisobonus. Mulțumesc. În ce privește aplicarea, punerea în aplicarea Cartei Drepturilor Fundamentale, aș spune că am auzit aici cuvinte care nu corespund realității, pentru că uh, nu se spune nimic despre faptul că drepturile omului sunt în permanență încălcate în țările din Sud. Asta ca o consecință a politicilor de austeritate impusă de către troică uh, statelor membre cu concursul uh, comisiei însăși. Aș putea da un exemplu, m-aș putea referi la încălcarea drepturilor omului care au avut loc în Grecia, de exemplu dreptul la muncă, mai ales pentru tinerii de mai puțin de 25 de ani, cărora le-a fost uh, redus, uh, micșorat salariul cu 32%, și s-a ajuns uh, sub uh, pragul uh, minim, pragul unei vieți decente. Asta este o încălcare a Cartei Drepturilor Fundamentale. Vorbesc de articolul 21 care interzice discriminarea bazată pe vârstă. Și se încalcă și Carta Socială Europeană. Comisia pentru Afaceri Sociale în acest sens a pronunțat. La fel și în ce privește dispozițiile care facilitează uh, concedierile, încalcă articolul 30 al cartei și acolo Grecia a fost condamnată de către mm, Comisia Europeană a Drepturilor Sociale. Practic, au fost în întregime anulate garanțiile uh, sociale, garanțiile dreptului muncii în ce privește concedierile fără preaviz și există o serie întreagă de reducere ale alocațiilor care, la fel, încar, încalcă articolul 34 al cartei, care prevede dreptul la uh, securitate socială. Și uh, în ce privește uh, îngrijirile de sănătate, Troica a impus Uh, tot felul de dispoziții care încalcă articolul 35 al cartei, care vorbește despre accesul la uh, îngrijirile de sănătate. Vorbesc mai ales de dispoziții care se referă la subvențiile publice pentru spitale. Asta are, sigur, efecte negative și asupra accesului la medicamente și medicamente subvenționate. Asta ar însemna că în Uniunea Europeană se respectă selectiv drepturile fundamentale. Sunt o serie întreagă de drepturi care sunt încălcate sistematic. Uniunea Europeană e doar în slujba pieței. Articolul 126 care vorbește despre disciplina bugetară are uh, întotdeauna ultimul cuvânt. Uh, europenii sunt condamnați la mizerie și asta va duce la sfârșitul Uniunii Europene, dacă continuăm așa. Mulțumesc, doamna Gomes. Da, mi-e teamă că și eu mă alătur criticilor la adresa Comisiei Europene, nu doar pentru că a fost timidă, cum spunea colega mea, ci că uh, e chiar răspunzătoare pentru încălcările drepturilor omului în statele membre, prin politicile troică, troice. Eu vin din Portugalia, susțin ce a spus colegul din Grecia, am văzut și eu, s-a întâmplat acest lucru. Iată, de exemplu, poate Comisia să-mi spună uh, s-a făcut un studiu în legătură cu rata sinuciderilor, nu a bancherilor, nu ale bancherilor, ci ale cetățenilor de rând, din cauza crizei și din cauza măsurilor care au fost impuse de troică în uh, țările din Sud. E dreptul la viață, primul drept fundamental care a fost încălcat, dar toate celelalte Uh, protecția de oamenilor vulnerabili, uh, copiii care nu mai pot fi școlarizați, pensionarii, uh, li s-au furat pensiile și așa mai departe. Și am notat foarte interesant în raportul Consiliului Europei e un capitol referitor la legătura clară dintre corupție și spălarea de bani și încălcarea drepturilor fundamentale nerespectarea statului de drept are implicații uh, asupra respectării uh, drepturilor fundamentale. Ni se spune de către autoritățile din uh, Portugalia sau Grecia, nu mai avem bani, trebuie măsuri de austeritate. Ba, există bani, dar există în conturi offshore, în paradisurile fiscale. Și nu s-a făcut decât foarte puțin și, într-adevăr, Consiliul Europei ne arată că statele membre nu și-au respectat angajamentele de a lupta cu adevărat, de a face anchete financiare, de a confisca uh, averile obținute de pe urma uh, acestui gen de infracțiuni. Îmi pare rău, cred că Comisia trebuie să fie activă din acest punct de vedere al drepturilor fundamentale Parlamentul a adoptat multe rapoarte în legătură cu Troica, mai ales un document din partea Comisiei pentru uh, Afaceri Sociale și Ocupare. Și aș mai spune în final că, sigur, implicațiile sunt foarte importante în domeniul serviciilor sociale, dar, uh, de asemenea, uh, Uh, sunt îngrozitoare în ce privește funcționarea aparatului nostru de justiție și polițienesc în combaterea uh, crimelor organizate, terorismului și așa mai departe. Apropo, câți europeni jihadiști sunt tineri care sunt care nu au absolut niciun viitor în Europa, pentru că din cauza șomajului și așa mai departe. Și susțin și comentariile colegei Wikström în legătură cu situația în Ungaria, mai ales după acest, această declarație a domnului Orban, că s-a terminat cu democrația liberală. Nu știu ce înseamnă asta din perspectiva drepturilor omului. Mrs. Stevens, please. Da, doamna Stevens, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc uh, celor trei invitați pentru uh, cuvintele lor, pentru prezentele foarte interesante din ce privește protecția datelor, cum au au, s-au referit deja colegii mei la aceasta, nu vreau să, mă mai, să mai repet ce s-a spus, însă este o prioritate, că e o problemă care trebuie abordată e în interesul tuturor cetățenilor. Caracterul confidențial e esențial, de exemplu, în domeniul datelor din uh, sănătate, asigurări și așa mai departe. Sunt unii care cer informații în legătură cu starea de sănătate a anumitor oameni, dar nu au dreptul să aibă acces la aceste informații. Vorba, de exemplu, de companii de asigurare care uh, cer informații în legătură cu problemele genetice, cu maladiile genetice ale unor potențiale clienți. E important apoi să vorbim și despre delictele de ură. Trebuie să știm dimensiunea reală a acestora. Am citit o serie întreagă de anchete în legătură cu această infracțiune, incitarea la ură antisemită și așa mai departe, dar uh, e vorba și de, de alte anchete în legătură cu îndemnul la ură față de handicapați, de oameni cu probleme fizice. Aveți uh, dispune de asemenea date persoanele cu handicap sunt un grup minoritar în Europa și în lume, da, însă nu se bucură de uh, atenția publicului. Aș dori ca aceste persoane să nu fie lăsate deoparte, că vorbim întotdeauna de delicte de ură, însă uh, persoanele cu handicap uh, în societățile noastre sunt și ele, cad victimele unei serii întregi de probleme, problema, problema accesului Uh, accesibilității. Aș dori să vorbească și despre aceste lucruri. Știu că nu e o prioritate în Europa și nici în Comisia Europeană. Persoanele cu handicap, adesea, trebuie să aștepte undeva lăsate deoparte toate sectoarele sunt lăsate pe tușă, în cultură, în societate, întotdeauna sunt ultimele care li se acordă atenția. Nu e vorba doar de o discriminare pe piața muncii, ci și un sport, în viața de zi cu zi. Trebuie o abordare europeană. Când vor înceta toate acestea? Monitorizarea discriminării persoanelor cu handicap, din păcate vedem că în, în Europa nu e o prioritate. În Belgia, de exemplu, persoanele cu handicap nu au suficiente uh, mijloace financiare pentru nevoile lor specifice și asta e spus negru pe alb în tot felul de rapoarte, e adevărat, însă Centrul pentru Egalitate de Șanse nu dorește să intervină decât dacă are ceva de câștigat, ceea ce nu e corect. Cred că trebuie o abordare mai proactivă pentru a putea pune aceste probleme în prim plan. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Șogor! Thank you. I have a question to Mr. Quero. Mulțumesc. Întrebarea către domnul Sherum. E vorba de Agenția Drepturilor Fundamentale care trebuie să colecteze informații, să promoveze drepturile egale pentru întreaga societate în Uniunea Europeană. Cred că e ciudat că raportul anual al dumneavoastră omite chestiuni legate de situația minorităților naționale tradiționale. Cum poate oare diversitatea europeană să respectă articolul 2 al tratatului, dacă drepturile fundamentale ale minorităților etnice sunt complet ignorate. Cum uh, poate agenția să se asigure că și aceasta este o prioritate a sa în domeniul drepturilor fundamentale? pentru a, un, o monitorizare și protecție a tuturor componentelor Uniunii. Nu vorbesc doar de, nu vorbesc sigur de eh, minoritățile migrante, ci de minoritățile tradiționale care sunt eh, constituite din eh, cetățeni europeni și reprezintă aproximativ 10% din populația europeană. Mulțumesc. Post. Mulțumesc, domnule Șocur, și acum doamna Post. Mulțumesc, doamnă președintă, și mulțumesc celor trei uh, invitați pentru toate informațiile pe care le-au oferit. Aș dori să mă adresez uh, colegilor care au emis o serie de critici. Știu că există drepturi care intră în contradicție adesea unul cu altul și abordările sunt diferite față de ele. Chiar vedem asta și în Parlament. Uh, avem o extremă dreaptă în Parlament care este împotriva procesului democratic, de exemplu. Și care oricum nu dă doi bani pe probleme legate de discriminarea rasială. Știți că în Suedia avem alegeri în septembrie. Uh, Uh, există reprezentanții extremei Drept suedeze care sunt aici la Parlamentul Național și fac parte dintr-un partid de extremă dreaptă suedez. În campaniile la nivel național ale acestui partid uh, există sloganuri care îndeamnă la ură față de romi și față de străini uh, și de minoritatea romă. Asta se desfășoară în campania electorală Putem vedea asta zi de zi în campania electorală din Suedia. Noi, eh, romii, numim eh, această mișcare anti-țiganism. Anti-țigani. Nu e vorba doar de dreptul la o locuință. Trebuie să ne dăm seama că în toate țările romii sunt discriminați că discriminarea e expresia unui sentiment profund de ură contra unui grup de uh, unui grup uh, etnic uh, din Europa, oricare ar fi condițiile sale materiale. Și ce spun eu e valabil și pentru drepturile femeilor care nu sunt respectate, de exemplu egalitatea, uh, egalitatea drepturilor femeilor cu cele ale bărbaților. Există discriminare în Europa, discriminare legată de gen. Nu e drept. Avem ca obiectiv egalitatea pe termen lung, deci aș vrea să știu ce măsuri doriți să luați ca să luptăm împotriva acestui tip de discriminare. adesea vedem că drepturile de pe hârtie nu se aplică în realitate. se dorește restrângerea uh, unor drepturi uh, în uh, defavoarea altora. Nu, nu, situația e foarte complicată. Și asta și cu privire la generațiile viitoare. Oare în viitor, în școală, se vor rosti discursuri de extremă dreapta că vor deveni ceva normal pe viitor? Sper că nu se va întâmpla așa ceva. În Suedia e prima dată de 45 de ani încoace că, se, că, că, că asistăm la uh, pur și simplu propagarea în asemenea hal a extremei drepte. Sunt manifeste rasiste, uh, există un cadastru creat de poliția suedeză care înregistrează 5.000 de romi. Credeți că e o situație normală? Yes. Mm-hmm. <laughs> Excuse me, Madam Chairperson, thank you very much for the floor. Domnul Ciachi, mulțumesc, doamnă președintă. Eu apreciez că există o asemenea cadru legislativ pentru respectarea drepturilor fundamentale și mă interesează aceste drepturi ale tuturor minorităților. Și Parlamentul European a invitat Comisia în repetate rânduri și asta și într-o rezoluție lansată de PPE și care a fost adoptată în februarie anul curent, să stabilească standarde pentru protecția minorităților naționale, pentru ca să nu se opereze cu uh, duble standarde în diversele state membre și în state candidate la aderare. Ehm, și când vorbesc despre minoritățile naționale tradiționale, mă refer la acei cetățeni ai Uniunii Europene, care formează 10% din populația Uniunii Europene, care nu sunt imigranți, care uh, trăiesc de secole în Europa, au contribuit la crearea valorilor europene, la patrimoniul european. Deci am o întrebare pe care doresc să o adresez Comisiei. Uh, și Agenției pentru Drepturile Fundamentale în proiectele dumneavoastră concrete legate de această problematică. Doriți să analizați și problema minorităților naționale tradiționale și care va fi mecanismul de monitorizare. Când doriți să elaborați un sistem uh, de protecție pentru minoritățile naționale um, și să urmăriți printr-un uh, mecanism de monitorizare funcțional această situație. Mulțumesc domnului Ceachi, domnul Lenars, mulțumesc și voi avea o intervenție foarte scurtă. Suntem cu toții convinși de faptul că un stat funcțional este important. Oamenii trebuie să aibă încredere în comunitate, trebuie să existe încredere între grupuri și între statele membre. Iar Uniunea Europeană trebuie să acționeze pe plan internațional, pentru ca să nu cerem doar de la ceilalți să respecte niște principii, ci să le respectăm și noi. Din cele trei rapoarte iese că încă nu există ordine absolută în propria noastră casă. Agenția pentru Drepturile Omului propune un uh, cadru strategic pentru respectarea drepturilor fundamentale în interiorul Uniunii Europene, ce idei aveți în legătură cu această strategie? vor fi analize făcute în anumite state membre, se vor formula recomandări, ce garanții se creează pentru ca acele recomandări să fie respectate. Va fi nevoie și de alte instrumente în afara articolului 7 pe care l-ați menționat și dumneavoastră. Care ar fi rolul Parlamentului European în acest domeniu? Pentru că câțiva ani în urmă a existat un grup de miniștri de externe, printre care și cel din țările de jos, în care s-a spus că Uh, juriștii să fie implicați uh, în colaborarea cu Uniunea Europeană în acest domeniu. Există oare posibilități din acest punct de vedere să întreprindem pași concreți? Mulțumesc foarte mult! Domnul Iurec, mulțumesc. Mă voi uh, rezuma, la, am referi la raportul Consiliului Europei cred că ar trebui să colaborăm în acest domeniu, iar în prefață se descrie foarte bine uh, situația din Ucraina pe vremea președintelui Ianucovici. Existau limite ale uh, democrației, uh, probleme cu justiția care până la urmă au dus la o revoluție. Deci aici se vorbește despre agresiunea Rusiei vis-a-vis -vis de Ucraina. Nu vorbește deloc despre acea situație, nu vorbește despre situația democrației din Rusia. Noi toți, toate statele noastre sunt membre ale Consiliului Europei și în Consiliul Europei este membră și Rusia. Noi nu trebuie să închidem ochii față de situația care s-a creat în acea zonă să ne gândim că acolo în Rusia nu poate să existe o concurență normală când se alege președintele. Noi uh, știm uh, că șeful poliției Zagonin uh, um, um, acolo a declarat că este șocat de nebunia care se răspândește dinspre putere spre societate. Noi vorbim acum de Ungaria care uh, uh, își uh, dorește să apere valorile civilizației uh, creștine, dar uh, nu ne preocupă ce se întâmplă în uh, Rusia. Este datoria noastră ca state membre ale Consiliului Europei să vorbim despre situația în care sunt încălcate libertățile fundamentale în Rusia. Uh, iată că vorbim acum despre uh, Uh, intențiile Rusiei de a ocupa un stat vecin. Estimați colegi, dacă ați ști care ați ști care este situația asociației memorial, uh, acolo vorbește societății ruse despre victimele comunismului. Dar Uh, au existat uh, atâția oameni care au fost persecutați în uh, perioada comunistă în Rusia. Minoritățile au fost persecutate. Dar eu cred că trebuie să ne interesăm de situația democrației în Rusia înainte de a se produce o nouă tragedie, pentru că datoria noastră este să prevenim în legătură cu asemenea riscuri. Doamna Sebalos. Mulțumesc foarte mult uh, pentru intervențiile și prezentările interesante și am obținut și material scris care este foarte interesant. Sigur că în Uniunea Europeană este ușor să criticăm pe alții statele terțe în legătură cu violarea drepturilor omului, dar când e vorba despre propriile noastre țări, este mai greu să arăți cu degetul. Deci e mai simplu să arăți cu degetul înspre alții, nu înspre tine. Eu cred că în Uniunea Europeană, uh, sigur, se presupune că fiecare uh, își face datoria, dar nu e cazul întotdeauna. Sigur, că trebuie să ne gândim și la noile legi din Spania împotriva dreptului la demonstrație. Cred că și aici este vorba despre o încălcare a drepturilor fundamentale. S-a vorbit aici despre lipsa de respect pentru personalitatea integrală vis-a-vis -vis de uh, solicitanții de azil, uh, vis-a-vis -vis de uh, libertatea de a demonstra. Deci eh, trebuie să ne gândim dacă există o convergență în ce privește strategia europeană privind drepturile omului și cred că eh, fiecare țară ar trebui să dea seama și să arătăm cu degetul înspre statele membre în care aceste drepturi sunt încălcate statele membre, uh, sigur că uh, trebuie să uh, respecte principiile. Și ni se sugerează că ar trebui să amânăm analiza privind situația drepturilor omului până când noul comisar va fi numit, dar nu cred că este o propunere fericită. Mulțumesc, stimați colegi. Doamna Vergia, Chienghe și Matera doresc să mai intervină. Dacă nu respectați intervențiile de un minut, nu vom mai avea timpul să date datorită atitudinii politicienilor. În ce privește aderarea la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, știm că au existat probleme care au necesitat mai mulți ani până s-au rezolvat. De asemenea, trebuie să vedem și cum va fi respectată hotărârea Curții Europene de Justiție privind drepturile omului. Știm că există probleme în interiorul Uniunii Europene și sigur că e greu să dai lecții celor din afara granițelor Uniunii Europene atâta timp cât nu respecti aceste principii în interiorul Uniunii Europene. Iar în ce privește Rusia, uh, sigur că um, nu prea um, ține de competențele noastre ale Comisiei Libe, ale Comisiei pentru Drepturile Omului, dar Poate că vorbim de drepturile omului, să ne gândim și la islamofobia care există. Deci va trebui să încercăm să rezolvăm multe probleme în interiorul nostru și cum a zis și Cecilia Malmström, problema din Ungaria este una simbolică. Eu cred că munca pe care a desfășurat-o Consiliul Europei a fost utilă în spiritul Comisiei de la Veneția, dar și domnul uh, Juncker a spus niște lucruri care uh, merită să fie luate în seamă. Să vedem dacă vorbele frumoase până la urmă vor fi transpuse în practică. Da, am ajuns la final. Dumneav- și dumneavoastră așteptați răspunsuri, nu-i așa? Dacă nu veți primi răspunsuri, îmi pare foarte rău va trebui la ora 1 să încheiem lucrările. Doamna Chienghe. Cronometru mi-avete rubat deja. cu Da, iată, deja mi-a furat 14 secunde. Vă rog să porni, reporniți cronometru. Bun, trec direct la întrebări. Aș dori să știu care e poziția Comisiei și a Agenției și care ar fi planul în ce privește închiderea centrelor de identificare și expulzare unde se înregistrează multe încălcări, atât din punct de vedere juridic, cât și ale drepturilor uh, omului. În al doilea rând, nu se cunoaște rolul uh, multor uh, lideri în legătură cu discursurile xenofobe și rasiste care apar în toate țările, practic, și apoi, în al treilea rând, în multe țări sunt legislații cu norme discriminatorii. V-ați gândit la o campanie pentru a abroga toate aceste legi? Mă refer doar la câteva. Nu se înregistrează nou-născuții din părinți în situație ilegală. Accesul la protecție socială, locuință și așa mai departe, de care nu se bucură unii pentru că nu sunt cetățeni, se recurge la tot felul de stratageme, apoi tortura, și aș cere să insistăm ca organele care supraveghează situația drepturilor omului să poată fi în continuare independente și autonome. Mulțumesc! Mulțumesc și acum, doamnă Matera! Mulțumesc, doamnă președinte. Nu înțeleg de ce vorbesc uh, colegii și nu pun nicio întrebare și nu lasă timp expresilor să răspundă. Eu, ca mai tânără, voi da exemplu. O întrebare. Doar o întrebare către comisie. Cum putem noi în Europa să sistematizăm activitățile în favoarea drepturilor omului, evitând uh, suprapunerile între instituțiile și mecanismele care se ocupă de drepturile fundamentale. Și ce e de făcut? Să îmbunătățim problema închisorilor în Europa. Iată, am dat un exemplu eu. Mulțumesc. Voi da cuvântul oaspeților noștri, doamna Lăbai, prima. Înainte de toate, vreau să vă mulțumesc pentru toate aceste întrebări care demonstrează că există mare preocupare pentru drepturile fundamentale și aș dori să spun de la bun început că nu am spus niciodată că totul ar fi perfect în ce privește respectarea drepturilor fundamentale. Și nu cred că se va putea spune acest lucru nici într-un viitor apropiat, pentru că știm foarte bine criza a creat uh, o și mai mare presiune asupra drepturilor fundamentale, nu doar din punct de vedere economic, dar au apărut discursuri antisemite, uh, s-a exacerbat până la urmă incitarea la ură deci, departe de mine gândul că totul este perfect în ce privește drepturile fundamentale. Spun că în ultimii ani Comisia a încercat să elaboreze un sistem și a intervenit de câte ori a avut posibilitatea să o facă pentru a apăra drepturile fundamentale. Există un studiu de impact din acest punct de vedere. Comisia de câte ori au existat probleme cu Ungaria, de pildă, a intervenit. Din păcate, domnul care a pus această problemă nu mai este aici pentru a auzi răspunsul meu. Deci nu este exact să spună că noi nu am intervenit când am avut probleme cu Ungaria. Noi am târât până la urmă Ungaria în fața Curții de Justiție și cazurile pe care le-am prezentat noi în, uh, în legătură cu problematica evreilor și uh, cu uh, încălcarea drepturilor fundamentale în Ungaria au ajuns să fie anchetate și vom continua să facem acest lucru. Va trebui ca mecanismul pe care l-am elaborat să fie aplicat și bineînțeles că monitorizăm modul în care acest lucru se face, doar noi l-am elaborat. Iar uh, în privința drepturilor omului, dialogul, discuția cu statele membre în cauză constituie un element fundamental. Deci, uh, tot așa cum se respectă Constituția unei țări. Deci, noi uh, de fiecare dată recurgem la apărarea articolului 7 în dialogul nostru cu statele membre, indiferent care ar fi problema. Să știți că niciodată nu am acționat cu timiditate, ci din potrivă am fost cât se poate de hotărâți în acest domeniu și uh, Ungaria până la urmă uh, a uh, luat măsuri în urma uh, hotărârilor curții uh, iar acum continuă să existe probleme cu Ungaria, cum există și uh, cu alte state, iar noi suntem deosebit de vigilenți în ce privește respectarea drepturilor omului în cazurile care au fost menționate. Sigur că uh, trebuie să uh, acționăm ferm. Aș spune și câteva cuvinte în legătură cu protejarea uh, datelor referitoare la persoane, pentru că a fost menționată această chestiune uh, frecvent. Nu aș fi de acord cu doamna Zipel când spune că primul lucru pe care l-am făcut pe plan european a fi să adoptăm reforma legislației în ce privește protecția datelor care ar fi fost credibilitatea noastră, mai ales în exterior. Noi am avut mari dificultăți în a ne pune de acord între noi în legătură cu ceea ce trebuie să însemne baza apărării acestor drepturi fundamentale uh, în favoarea cetățenilor europeni. Deci uh, este clar că într-un domeniu care evoluează atât de repede, bineînțeles că trebuie să existe această bază care se aplică tuturor procedeelor tehnice în domeniu, trebuie să constituie uh, Uh, cadrul prin care să îl apărăm până la urmă pe cetățean, pentru că apărându-i uh, datele, îl apărăm pe cetățean în fața noilor evoluții tehnologice. Deci este o obligație societară pe care o avem și uh, sigur că este important ca și Consiliul să se pună de acord în legătură cu această reformă. Iar celor care spun că uh, autoritățile care trebuie să protejeze datele uh, au o uh, puteri discreționare. Deci vreau să vă spun că noi, Comisia, am făcut solicitări în legătură cu necesitatea de a dota autoritățile um, pentru protecția datelor cu puterile necesare, cu personalul necesar, cu echipamentul necesar pentru a putea să-și exercite aceste obligații. Deci reproșul că nu am face nimic la nivelul comisiei în acest domeniu nu sunt reale. Deci îmi pare rău că cine a pus această problemă nu mai este în sală pentru a auzi răspunsul meu. Iar în legătură cu ceea ce a spus domnul Becker, spuneați că cetățenii uh, nu sunt conștienți de uh, drepturile de care beneficiază în baza cartei drepturilor omului. Da, sigur, este foarte posibil și este poate valabil și în legătură cu alte drepturi, cu dreptul consumatorilor, cu alte drepturi. Deci, eh, sigur că uh, ei trebuie să fie mai bine informați. Deci, uh, cu siguranță, de, popularizarea acestor drepturi va trebui să continue. De, da, uh, sigur că uh, în ce privește incitarea la ură și atitudinea antisemită. Există deja o decizie cadru și noi am raportat, iar vreau să vă spun că începând cu 1 decembrie anul curent, Comisia va avea dreptul să lanseze proceduri de infringement împotriva statelor membre care nu vor respecta acest cadru și pentru toți cei uh, care se fac vinovați de incitare la ură. Uh, trebuie să știe că vom acționa în comun uh, organismele care sunt prezente acum în acest prezidiu pentru a combate discriminarea și atitudinea antisemită. Și această activitate se va afla în competența unei instituții uh, care va uh, uh, dobândi competențe în acest sens. Deci toate acestea vor fi urmare a unor acțiuni comune, pentru că o spun din nou, criza ă, a dus la slăbirea respectării drepturilor fundamentale și noi trebuie să rezistăm acestui fenomen. Mulțumesc foarte mult, doamne Lăbei. Va trebui să vă rog să aveți intervenții mai scurte pentru că nu vom mai beneficia de interpretare în curând. Domnul Chirum, Mulțumesc foarte, foarte mult. Mai întâi de toate, un, un comentariu de ordin general. Uh, în continuare, consider că Europa este cel mai transparent uh, Uh, cea mai transparentă regiune la nivel mondial în ceea ce privește protecția drepturilor uh, fundamentale. Iată, avem o serie de organizații, o serie de instituții care luptă pentru promovarea uh, drepturilor fundamentale, iar discuția pe tema aceasta este întotdeauna una de mare actualitate în, Uniune, în uh, Uniunea Europeană. Deci, iată, toată lumea încearcă să facă ceva. Nu, nu putem să nu ne să fim mândri de asta. În ceea ce privește carta, într-adevăr, mai pot fi uh, îmbunătățite aspecte pe aici, pe colo. Și uh, vreau să vă anunț că există și un app uh, care vă stă la dispoziție, îl puteți descărca și îl prin urmare, puteți avea uh, textul acesta la îndemână și, practic, uh, drepturile, uh, doamne, drepturile fundamentale sunt acolo și toată lumea le poate cunoaște. În ceea ce privește Ungaria, am făcut un raport cu privire la extremismul în Grecia și Ungaria în anul 2013. Este vorba de două state în care uh, Uh, evoluțiile sunt similare. Noi uh, urmărim tot ceea ce se întâmplă în Europa din acest punct de vedere și, bineînțeles, uh, lucrul acesta este important și vă asigur că vom continua această muncă de monitorizare. Doamna Wikstrom se plângea că nu facem suficient de multe lucruri concrete. Ei bine, asta se întâmplă din pricina faptului că mandatul uh, agenției noastre nu este unul foarte clar. V-aș ruga să discutați uh, îmbunătățirea, întărirea acestui mandat pentru că am avea nevoie de această schimbare a mandatului. Um, existăm de vreo șapte-opt ani, am uh, făcut multe deja, există însă în continuare lacune, iar unele dintre aceste lacune ar putea fi rezolvate prin îmbunătățirea mandatului. Acum, în ceea ce privește dizabilitățile, agenția noastră a creat o serie de rapoarte pe această temă. Nu avem însă un raport cu privire la crimele uh, cauzate de ură. Uh, Sunt puține state în care există rapoarte și analize pe această temă, însă rapoartele existente sunt într-adevăr îngrijorătoare. Prin urmare, eu cred că agenția noastră va trebui uh, să se axeze și pe această temă, va trebui neapărat să elaboreze uh, direct, uh, rapoarte pe această uh, temă. Uh, de asemenea, în ceea ce privește cetățenii de etnie romă și uh, în ceea ce privește sărăcia și discriminarea, agenția noastră a făcut un sondaj Uh, la care au participat cetățeni de etnie romă, precum și cetățeni care locuiesc în zona comunităților uh, rome. Am încercat în acest sondaj să vedem care anume probleme sunt uh, cauzate de apartenența la comunitatea romă în sine și care sunt problemele cauzate de sărăcie. Iar lucrul acesta este foarte important atât în contextul comunităților rome cât și în, alte, în contextul altor comunități. În ceea ce privește privește minoritățile naționale, am avut un raport pe această temă. Tema este una recurentă în activitățile noastre, dar trebuie să recunoaștem că uh, Agenția Uh, noastră, respectiv Uniunea Europeană, nu are foarte multe competențe în ceea ce privește viața comunităților rome, dar când vine vorba de discriminarea cetățenilor de etnie romă, agenția noastră uh, investigează situația. Vă mulțumesc, mă opresc aici, sper să mă întorc în rândul dumneavoastră în curând. Mulțumim, uh, urmează domnul Boiar. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc tuturor celor care au adresat întrebări astăzi o, un comentariu de ordin general acum. Obiectivele Uniunii Europene și Consiliului Europei sunt identice. Ne dorim cu toții să asigurăm pacea pe continent, să asigurăm respectarea statului de drept, democrației și drepturilor omului. Obiectivele noastre sunt aceleași, e drept, instrumentele diferă. Consiliul Europei exercită presiune asupra membrilor. Aceasta, acesta este instrumentul care ne stă la dispoziție și tocmai de aceea raportul secretarului general este atât de important, pentru că pe de o parte identificăm lacunele din statele membre pe, marginea, pe baza unor obligații convenționale pe care statele membre și le-au asumat. Nu noi am impus aceste uh, Uh, obligații, ci statele membre și-au asumat uh, aceste obligații. Uh, în plus, organismele de monitorizare analizează respectarea obligațiilor asumate. Dacă se constată deficiențe, atunci Consiliul Europei propune programe de cooperare menite a elimina aceste lacune. Acum dați-mi voie să fac câteva Uh, comentarii uh, de detaliu. În ceea ce privește discursurile încărcate de ură, ei bine, această, aceste discursuri au fost uh, constatate de către noi și se dorește, bineînțeles, crearea unor uh, acte normative care să combată genul acesta de, de discurs. Bineînțeles, mai există și deciziile Curții uh, uh, Drepturilor Omului care, care recunosc care recunosc uh, faptul că uh, aceste infracțiuni există și că ele trebuie să fie combătute. În ceea ce privește protecția datelor, uh, ei bine, problema există, am văzut foarte, mult, foarte bine ce s-a întâmplat în ultima perioadă, scandalurile care au izbunit. Ei bine, Consiliul Europei încearcă îmbunătățirea deciziei 108 împreună cu uh, Convenției 108 împreună cu uh, Consiliul European și încercăm să adaptăm, să actualizăm această Convenție 108 uh, astfel încât ea să, să răspundă provocărilor uh, din secolul 21 și să, in, să, să integreze noile decizii date de către, pronunțate de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Lucrul acesta este important. În ceea ce privește Ungaria, am fost, după cum bine s-a spus, din ce în ce mai neliniștiți de evoluțiile de acolo. Președintele Comisiei de la Vene- Veneția a luat legătura cu uh, autoritățile locale uh, și a colaborat cu uh, autoritățile naționale. Bineînțeles, a, deci a luat legătura și a, s-a colaborat pe această temă. În ceea ce privește independența justiției, aceasta este absolut esențială. De asemenea, drepturile sociale, de asemenea, sunt uh, parte integrată a drepturilor fundamentale ale omului și tocmai de aceea am analizat foarte mult impactul pe care criza l-a avut asupra respectării acestor drepturi uh, sociale. Deci, iată, uh, s-au organismele noastre s-au uh, implicat în monitorizarea acțiunilor, efectelor negative ale uh, măsurilor de austeritate și s-a pronunțat în ceea ce privește încălcarea drepturilor sociale. Acum, în ceea ce privește uh, închisorile, această problemă este una majoră, este una recurentă, am, uh, am constatat-o deja. În uh, Italia, am colaborat strâns cu uh, autoritățile naționale. O serie de hotărâri ale Curții Europene de a Drepturilor Omului sunt acum implementate în Italia și, de asemenea, încercăm în momentul de față să creăm un cod care să sintetizeze standardele uh, europene în ceea ce privește detenția administrativă a migranților. Asta pentru a îmbunătăți situația din centrele de primire a migranților. Trebuie să le spunem autoritățile clar, autorităților clar care sunt standardele care trebuie să fie respectate. În ceea ce privește violența împotriva femeii, convenția avem convenția de la Istanbul, uh, Uh, pe care o cunoașteți uh, cu toții. Acum această convenție trebuie să fie neapărat ratificată de către statele membre. Această convenție va avea un organ de supraveghere care va fi creat în curând. Sper să vă vorbesc în viitorul apropiat despre primele rezultate ale acestui organism. În ceea ce privește minoritățile naționale acum, știți prea bine că la Consiliul Europei avem singurul uh, avem uh, Convenția cadru privind uh, protecția minorităților naționale și mai avem și un comitet consultativ care face vizite în fiecare stat în parte și care identifică problematicile generate de încălcarea drepturilor minorităților naționale. În ceea ce privește Ucraina, Uh, am spus deja că avem un raport tematic pe această, uh, că avem un raport tematic doar. În raportul nostru nu, um, nu punem pe nimeni la pe, la stâlpul infam, infamiei, ci pur și simplu uh, enumerăm anumite lacune, urmând mai apoi să purtăm discuții bilaterale cu fiecare stat în, în parte. Acesta este, aceasta este valoarea raportului noastră. Dar vă aduc aminte asupra faptului că toate statele membre ale Consiliului Europei sunt monitorizate, fiecare în parte, fiecare uh, într-o manieră cât se poate de exhaustivă. Uh, voi uh, încheia cu persoanele cu dizabilități. Uh, raportul nostru menționează această problematică și că invităm statele membre să adopte legislația necesară uh, pentru eliminarea, combaterea acestui tip de discriminare. Vă mulțumesc foarte mult, deja m-am lungit prea mult, așa că închei acum. Vă mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc, mulțumesc tuturor. Mulțumesc tuturor celor care au intervenit, fie ei invitați, fie colegi. Am avut parte de multe informații astăzi. Uh, vreau să le mulțumesc uh, de asemenea interpreților, spune doamna președinte, care iată au continuat uh, munca. Următoarea noastră ședință va avea loc pe datele 20, de 24 și 25 septembrie. Mulțumesc tuturor!